So, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem întâlnirea noastră de astăzi. În total, avem 16 limbi disponibile, însă colegii din cele 16 grupuri lingvistice nu sunt încă în sală. Am să trec, prin urmare, la limba mea maternă, la germană. Vă urez bun venit! În această dimineață am pregătit, ca de obicei, documentele, întrebările și răspunsurile. Docu- aceste documente au fost distribuite de serviciul uh, de cercetare doar ieri, din păcate. Iată de ce, având în vedere volumul acestor documente, a fost foarte greu să le citim uh, pe toate în timp util. Ca de obicei, întâlnirea noastră de astăzi este transmisă pe internet, pe pagina Europarl, Doresc de asemenea să vă atrag atenția că avem camere de filmat. Fiecare vorbitor este legat direct de această cameră de luat vedere care se orientează imediat înspre vorbitor. Organizăm astăzi cea de-a doua parte a audierii referitor la rolul avocaților, contabilor și bancherilor în documentele Panama, Vă urez bun venit tuturor. Prima parte s-a organizat în urmă cu câteva zile, s-au adus contribuții foarte interesante și mă bucur că avem experți în două grupuri de discuție. Am uh, procedat în felul următor. Am uh, invitat reprezentanții ai jurnaliștilor care aparțin acelei rețele care a publicat documentele Panama. Am invitat doi jurnaliști eh, din rândul acestora. Iată, îi urez bun venit, în primul rând, domnului Benedict Strunz de la NDR, radiodifuziunea din Germania de Nord, este membru al echipei care a cercetat documentele Panama. De asemenea, îi urez bun venit doamnei Alexandra Helena Sobic. Nu este prezentă, e bolnavă, mi s-a spus. Și um, îi urez bun venit de asemenea doamnei Catherine Kaiker, um, răspunzător uh, de conformitate la Banca Berenberg. Îi urez de asemenea bun venit domnului Michael Kremer și lui Thorsten Kirche director al Departamentului Juridic al Asociației Băncilor Germane. Eu urez bun venit de asemenea Ulrich Paul, vicepreședinte al Baroului Federal German și lui Frank Ionic, șeful Departamentului împotriva spălării de bani și uh, drept penal al Baroului German. Fiți bineveniți! Am uh, stabilit ca pentru introducere, fiecare vorbitor va avea șapte minute la dispoziție, după care avem o listă de persoane care vor interveni în numele grupurilor politice. Respectivii vorbitori vor avea 5 minute la dispoziție pentru a pune întrebarea și a primi răspunsul. Eu aș fi recunoscător dacă întrebarea poate fi adresată direct uh, invitațiilor. Putem începe, domnule Benedict Strunz, aveți cuvântul. Stimate doamnelor și domnilor, stimate domnule Langen, astăzi, printre altele, discutați despre rolul pe care îl joacă băncile în industria offshore. Cunoașteți cu toții documentele Panama, ați văzut că băncile offshore în ultimii ani au deschis sute de mii de conturi offshore pe care le-au uh, dat clienților și au creat o, o serie de firme uh, de căsuță poștală. Dați-mi voie să vă prezint pe scurt situația în Germania, în Germania pentru că avem, din fericire, și reprezentanții ai băncilor din Germania alături de noi. În Germania situația următoarea. 14 bănci germane pe care le-am putut identifica ca fiind uh, implicate în documentele Panama au deschis 100, 1200 de astfel de firme și uh, nenumărate conturi offshore. Două puncte sunt foarte importante pentru discuția de astăzi, uh, poate chiar trei. Printre aceste bănci implicate în documentele Panama găsim bănci de renume, de pildă Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, dar și multe bănci regionale care sunt supraveghete de stat de pildă uh, Banca din Bavaria, dar și bănci private. Există așadar o gamă amplă de bănci implicate. Foarte important, având în vedere actualitatea datelor, la momentul în care s-a făcut publicarea, la, așadar în urmă cu un an, 100 din firmele pe care noi le-am identificat erau active în continuare și dețin și până în ziua de astăzi uh, numeroase conturi offshore în cadrul uh, băncilor uh, germane. Când zic conturi offshore, mă refer la cele conturi care au fost create pentru firme offshore. Doresc să mai scot în evidență un lucru. Mossack Fonseca este uh, doar o entitate care oferă conturi offshore, există multe altele, nu cunoaștem decât vârful icebergului. Dacă vorbim de um, afaceri offshore, dați-mi să clarific câteva lucruri. În primul rând, domeniul offshore este adesea um, pus în legătură cu zvonuri de comportament imoral, dar uh, în același timp prezentat și ca o problemă fiscală. Ambele sunt într-o anumită măsură adevărate, dar uh, pentru noi, jurnaliștii, principala problemă, principala dificultate în afacerile offshore este că avem de-a face cu sisteme de evaziune fiscală unde uh, se canalizează, unde se depozitează bani murdari care ulterior sunt reintroduși în circuitul economiei. Avem în fața noastră, cu alte cuvinte, o mare mașină de spălare de bani. Uh, băncile, și ajung în acest fel la cel de-al doilea aspect, băncile, um, intenționat sau neintenționat, veghează la reintegrarea acestor uh, bani murdari în economie. Iar aceste riscuri, prin urmare, sunt transferate în Europa. Dacă, așadar, după cum spuneam, acest al doilea aspect, uh, băncile nu sunt neapărat uh, Uh, profitori de pe urma uh, acestor paradisuri fiscale, ci sunt, uh, de altfel, utilizatori pentru că creează aceste firme offshore. Dați-mi voi să vă dau un exemplu, recurgând la banca Berenberg. Doresc să vă prezint această bancă pentru că arată foarte clar cu ce riscuri ne confruntăm. Este una din cele mai vechi bănci din lume, cea de-a doua cea mai veche bancă din lume. Um, are un portofoliu amplu, are o reputație importantă, are o lungă istorie în spate. Iată de ce am putut identifica în documentele disponibile uh, Banca Berenberg ca fiind una din acele bănci care a cooperat îndeaproape cu Mozak Fonseca am constatat că avea o, rețea, o relație care mergea mult peste relația pur comercială. Am putut constata, de pildă, că unul din fiii uh, celui care a înființat Mozart Fonseca a făcut un stagiu de practică la Banca Berenberg iar un director Berenberg a creat o firmă offshore la un preț preferențial pentru Mozak Fonseca, uh, gestionând în același timp conturile din Elveția ale lui Ramon Fonseca. La ora actuală, asupra acestei persoane planează suspiciuni considerabile de a fi uh, facilitat afaceri cu mafioți, criminali, analiza relațiilor comerciale ale Uh, Berenberg uh, au scos în evidență că această bancă a creat 14 firme de căsuță poștală. Poate nu e atât de interesant, însă interesant e că s-au creat 80 de conturi offshore. Dați-mi voi să vă elucidez cum funcționează toate acestea. Um, de pildă, Mossack Fonseca creează un cont la banca XYZ, se adresează acelei bănci, um, de pildă băncii Berenberg și spune avem nevoie de un cont pentru această bancă offshore. În această procedură, două aspecte sunt de neînțeles pentru noi. În primul rând, această abordare uh, se desfășoară sub vălul anonimității. Angajatul băncii știe că firma respectivă nu are un scop comercial real. Nu se justifică așadar existența economică a acelei întreprinderi ci pur și simplu să plătească câteva mii de dolari pentru a crea uh, paravanul unei uh, întreprinderi. În plus, angajații băncilor folosesc chiar uh, porecle pentru uh, clienții aceștia dubioși. În al treilea rând, constatăm că adesea angajații băncilor uh, au fost nevoiți să nu trimită mai departe documentele bancare acestor clienți uh, um, sau să le semnaleze. Iar noi, jurnaliștii, ne-am întrebat de ce nu s-au semnalat, mai ales având în vedere că planează suspiciuni de activități ilegale. În continuare, procesul uh, acestor clienți de pildă o firmă ca Mossack Fonseca, care înainte de documentele Panama avea o reputație destul de pătată, aceasta um, chiar a făcut un efort de a justifica de unde provine um, afacerea clienților și patrimoniul clienților. În cazul Mosa Fonseca am găsit uh, că nu s-a făcut verificarea necesară a clienților. E un proces uh, care prezintă numeroare erori și nu ne-am uh, surprins de pildă că um, Banca Berenberg îl are pe Martin Ackerman drept client în Elveția. Um, acesta este acuzat de a fi spălat bani pentru cartelurile um, de droguri din Columbia și din America Latină. În plus, uh, am putut identifica și fonduri care provin din afacerea Siemens, uh, acel scandal de mită. Am putut constata că, în ceea ce privește riscurile care planează asupra afacerilor offshore, Berenberg continuă să accepte clienți îndoielnici care au legături um, mai mult sau mai puțin clare cu uh, afacerile offshore, de pildă fostul ministru de transport din Ucraina, care este la ora actuală, um, care face obiectul unor suspiciuni de a fi încălcat sancțiuni uh, ONU pentru că a livrat tancuri în uh, zonele de conflict. De pildă, chiar uh, unul din reprezentanții cartelului Valle del Norte, unul din cartelurile cele mai mari de droguri din America Latină, Aș putea să continui, nu doresc însă să vă plictisesc. Dacă aș continua, uh, cu siguranță am discutat despre uh, fonduri provenite din potențial trafic de droguri, dar dați-mi voi să conchid. Pe de o parte vedem foarte clar cu ce riscuri ne confruntăm, iar pe de altă parte vedem că aceste bănci integrează aceste riscuri. Întrebarea este în ce măsură acest comportament al băncilor pe care l-am văzut în documentele Panama a fost explicitat așadar pentru bănci, în ce măsură acest comportament este rezultatul unor lacune de reglementare și aceste lacune există. De pildă, în primul rând, în, prin faptul că folosirea unei firme offshore de către bănci nu este discutată, nu se analizează justificarea economică, nu se comunică așadar suspiciuni de spălare de bani. În plus, uh, procesul de cunoaștere a clientului este externalizat, iar în Germania, ce am constatat, uh, Uh, Berenberg, de pildă, a făcut chiar denunțuri de suspiciuni de spălare de bani, iar um, procurorul nici măcar nu a cooperat. O ultimă observație, pentru a fi echitabil, pentru a fi corecți, uh, Berenberg ne-a spus că astăzi ar fi procedat altfel, nu ar fi acceptat toți clienții și poate cel mai important punct sau uh, întrerupt procesele în care era implicat uh, Berenberg, pentru că băncile nu pot fi sancționate în Germania atâta timp cât clienții sunt uh, străini. Iar fostul președinte al băncii Berenberg este președintele actual al Federației Băncilor din Germania. Vă mulțumesc, domnule Ștrunț. Uh, avem un timp limitat la dispoziție pentru că, în caz contrar, uh, colegii nu vor ajunge să pună întrebări. Vă mulțumesc pentru această perspectivă de ansamblu fără echipa de um, jurnaliști și fără lansatorii de alerte. Cu siguranță munca noastră nu ar fi dispus de toate aceste informații. În al doilea rând, am să-i dau cuvântul doamnei Karin Kaiker, fost angajată a băncii Bernberg. Vă rog, aveți cuvântul. Trebuie să porniți microfonul, trebuie să apăsați pe buton. Mulțumesc! Îmi pregătisem uh, declarația în engleză, dar văd că nu e necesar să intervin în engleză. Doresc să reiau ultima idee a domnului Strunț. Spunea că fără jurnaliști, fără avertizori pe care le-au adus documentele Panama, nu ne-am aflat astăzi aici, uh, nimic nu ar fi fost descoperit. Pot, uh, într-adevăr, să confirm acest lucru. La Banca Berenberg am lucrat ca agent de conformitate, după care colegii mei și cu mine uh, ne-am împiedicat aproape de o mare rețea de spălare de bani, în primul rând prin grupul uh, Calbert din Ucraina, care, uh, asupra căruia planau suspiciuni de livrare de arme pentru guvernul rusesc, afaceri offshore fără număr. În cele din urmă ne-am lovit și de Mossack Fonseca, anumiți directori fictivi, uh, documente falsificate, tot ce se poate așadar. Am depus un denunț, am uh, informat uh, directorii noștri, am fost concediați din bancă, am fost calumniați angajații băncii nu mai puteau vorba cu noi, nu mai puteau vorbi cu noi, nici măcar uh, în privat nu mai puteau lua legătura cu noi, după care Banca Berenberg ne-a concediat din scurt, creând o situație complicată. A trebuit uh, să acceptăm uh, o compensare care impune de asemenea o obligație de a recunoaște că atât eu cât și fosta colegă că nouă ne este interzis să comunicăm uh, către Bafin, către procuratură sau către uh, un procuror sau uh, orice altă instituție și entitate să comunicăm așadar aceste rezultate. Dacă facem acest lucru, vor exista consecințe uh, juridice, banca ne poate da în judecată, ne poate sancționa, există o sentință uh, în acest sens, o sentință a unui tribunal, iar în octombrie 2015 Banca Bermerga a făcut tocmai acest lucru uh, Uh, libanezul Abu Meri este unul din clienților uh, preferați, care cred că se află pe lista uh, autorităților americane. După care Banca Berenberg a făcut o solicitare la Tribunalul Muncii din Hamburg. Colega mea, doamna Höbisch, în continuare se judecă cu Banca Berenberg pentru această problemă. Uh, Uh, iar tribunalul răspunzător de cazul meu a avut un alt aviz, uh, astfel încât uh, solicitarea Berenberg nu a avut nicio consecință juridică. Iată cum procedează așadar Banca Berenberg. Eu și colega mea nu am fost singurele care în urma eforturilor angajaților de a descoperi neregulile și dacă le comunica, au fost nevoiți să părăsească instituția. Un alt coleg, în 2014, a descoperit aceeași rețea de spălare de bani pentru că la momentul respectiv, în ciuda unei operațiuni masive de restructurare la Banca Berenberg, s-a uh, descoperit, a comunicat departamentului intern de conformitate, iar uh, două săptămâni mai târziu a fost dat afară. Uh, Ni s-au oferit foarte mulți bani pentru că Banca Berenberg uh, nu dorea să retrăiască drama pe care o trăise în urmă cu uh, un an. Doream uh, să intru foarte scurt în detalii în ceea ce privește grupul Calbai. A fost punctul de pornire pentru raportul nostru privind riscurile pe care le-am uh, adresat directorului resortului, grupul uh, ucrainean Calbai este cel care era răspunzător de această rețea de spălare de bani, care era cunoscută din 2011 în urma descoperirilor din Offshore Leaks. În 2013 am luat în serios, am recunoscut uh, gravitatea situației, iar departamentul de conformitate de la Berenberg nu avea nicio idee despre toate acestea, deși zi de zi se deschideau conturi offshore care discutau, care vorbeau și atrăgeau atenția asupra acestei rețele. În vara de anului 2013, colegii mei și cu mine am descoperit că răspunzătorul de conformitate, directorul departamentului de conformitate al Băncii Berenberg în 2009 a deschis practic ușa criminalității organizate, permițând pătrunderea grupului Calbai. În 2009 s-a încărcat o navă cu arme, arme ilegale care au fost uh, furate de pirații din Somalia. Nava aparținea grupului Calbai, iar grupul Calbai aparținea lui Igor Urbanski, uh, ministru delegat de trans- pentru transporturi în uh, Ucraina. A fost îngrozitor pentru grupul Berenberg, pentru că doreau să extindă legătura cu Igor Urbanski. Ce a făcut Banca Berenberg odată ce i s-au comunicat toate acestea? S-a făcut o notă de informare, pentru că se dorea deschiderea unei relații cu o persoană expusă din punct de vedere politic. Uh, nu s-au făcut însă foarte multe după ce răspunzătorul uh, de conformitate al Băncii Berenberg a prelucrat această notă de informare, a eliminat orice trimitere la grupul Calvai, nu a spus nimic despre nava respectivă ilegală care trimitea uh, armele, iar Igor Urbanski, un ministru delegat, a fost desemnat pur și simplu ca fiind un deputat iar toate conturile se spunea că fuseseră folosite doar pentru plăți. Au fost apoi clasificate ca prezentând un risc scăzut de spălare de bani. După care a mai fost nevoie de semnătura șefului departamentului juridic. Această semnătură a fost eliminată în cele din urmă. Iar auditorii care trebuiau să verifice activitatea noastră au spus, da, poate că a fost o neatenție din partea directorului de conformitate, nu a fost atât de problematic, uh, a fost o neatenție și atât, însă s-a comportat uh, îngrozitor față de mine și de colega mea. Iar acum am terminat. Mulțumesc foarte mult, doamnă Kaikert. Dacă am înțeles bine, Uh, evenimentele pe care le-ați prezentat uh, tocmai la sfârșit s-au produs în 2008? Nu, 2013. Perfect. Trebuie să vă întrebăm ce s-a întâmplat între timp. Vom mai afla astăzi, așadar. Iar acum am să dau cuvântul domnului Michel Kemmer, directorul Asociației Federale a Băncilor Germane, din care aparțin toate uh, băncile germane. Vă rog hotărâți cum vă împărțiți timpul cu domnul Hioșem. Da, nu toate băncile aparțin asociației noastre, băncile regionale aparțin unei alte coloane. Stimate domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, stimate doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ați invitat Asociația Federală a Băncilor din Germania la întâlnirea de astăzi a Comisiei PAN din Parlamentul European. Înainte de toate, Doresc să vă spun că asociația noastră este, și are sediul în uh, Berlin, Frankfurt și la Bruxelles, reprezintă interesele a 200 de bănci. Băncile noastre variază de la bănci care activează la nivel global până la bănci de mici dimensiuni care sunt active la nivel local în Germania. Este foarte important să știți că membrii acestei asociații se află în concurență, lucru care marchează relația între aceste bănci. Noi discutăm aici despre chestiuni de reglementare, informații în ceea ce privește relațiile băncilor cu clienților sau consultări între instituțiile bancare referitoare la, consul- la clienților nu intră în discuție din cauza normelor care guvernează concurența. Nu intră așadar în competența asociației noastre. Doamnelor și domnilor deputați, invitația dumneavoastră ne onorează. Dați-mi voi însă să constat, fără dar și poate, că lupta împotriva spălării de bani, finanțarea terorismului și evaziunea fiscală trebuie sprijinită. O sprijinim fără nicio rezervă. Facem acest lucru, facem tot ce ne stă în putință pentru a îmbunătăți în permanență regulamentele și regulile care există în acest sens. Ne bucurăm uh, atunci când președintele Biroului Federal al Poliției Criminalistice, Holger Münch, uh, într-un interviu din aprilie 2016, a uh, afirmat clar că comportamentul băncilor în lupta împotriva spălării de bani a fost exemplară. De pildă, în Germania, din 2015, cum se întâmplă de altfel, în mod regulat de ani buni, aproape 99% din denunțurile tranzacțiilor suspicioase vin din partea sectorului financiar obiectivul nostru și misiunea noastră este de a lupta pentru norme relevante care să fie respectate de clienții noștri, de membrii noștri. Dacă există încălcări și nu uh, pretindem la ora actuală că acestea nu au fi existat, atunci este sarcina instituțiilor vizate și autorităților relevante să uh, desfășoare anchete, să constate lacune acolo unde există și, dacă e nevoie, să aplice sancțiuni. E nevoie în acest sens de o procedură juridică clară, având în vedere procedura dosarelor Panama. În continuare, acest proces este în curs în Germania. Nu e ceva neobișnuit ci cu totul normal, având în vedere amploarea materialului care trebuie cercetat. Rezultatul acestor anchete nu ar trebui anticipat. Indiferent uh, de rezultat, bineînțeles, participăm la discuțiile politice care au rezultat în urma uh, publicărilor documentelor Panama. Nu e vorba însă de um, o problemă care se vizează în exclusivitate germană, Germania. Germania nu are un centru financiar offshore. Din documentele Panama reiese că uh, în ultimul an s-au creat 214.000 firme offshore. Uh, băncile private uh, și regionale din Germania se pare, conform acestor informații, ar fi creat cel puțin 1200 de uh, firme fictive cu ajutorul Mossack Fonseca. Este așadar un număr redus uh, față de instituțiile de față de firmele fictive create de alte bănci. E vorba doar de 0,6% din numărul total, conform uh, unui studiu realizat de Verzi din Parlamentul European printre cele 40 de mari intermediari uh, la nivel internațional nu se regăsește nici o firmă de avocatură din Germania. Dați-mi voie să uh, scot în evidență criticile care eh, au fost aduse în cadrul negocierii pentru cel de-al patru, cea de-a patra directivă uh, pentru spălarea de bani. Spălarea de bani și evaziunea fiscală pot fi aplicate la nivel internațional cu succes doar dacă există un cadru de reglementare uniform. Având în vedere diversitatea normelor juridice în comunitatea europeană, acest proces este unul lent și anevoios. Însă nu există alternative pentru că, în primul rând, este un proces care merge uh, treptat, nu merge liniar. Uh, în continuare, grupul uh, de acțiune asupra chestiunilor de prevenție și spălare de bani și finanțarea terorismului a făcut progrese considerabile. Același lucru este valabil și pentru OECD și pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește încurajarea uh, schimbului de informații în ceea ce privește tranzacțiile și datele fiscale. Trebuie să continuăm pe această cale. De altfel, activitatea instituțiilor internaționale riscă foarte mult, recurgând la o abordare uh, uniformă, riscă să treacă cu vederea diferențele care există între diferitele jurisdicții implicate. Cu siguranță toate acestea vă sunt cunoscute, însă tocmai experiența din Uniunea Europeană arată, după părerea noastră, că dispoziții care funcționează bine într-un stat nu funcționează întotdeauna în același fel într-un alt stat. Având în vedere deja um, entitățile și facilitățile de uh, comunicare a tranzacțiilor suspicioase, credem că cel mai important este să punem accentul pe calitate, nu pe cantitate. Există în continuare uh, mult prea multe restricții. Avem uh, propuneri concrete pe care le putem aduce. Abordarea acestor aspecte însă acum ar extinde mult prea mult cadrul acestei discuții. Iată de ce vă atrag atenția asupra uh, răspunsurilor pe care le-am trimis în scris la întrebările pe care le-ați adresat deja, bineînțeles. Vă stăm la dispoziție pentru um, întrebări ulterioare. De asemenea, vă stăm la dispoziție după audiere pentru un schimb de opinii. Dați-mi voie să vă spun uh, pentru a conchide că pentru noi, activitatea acestei comisii este o parte fundamentală a procesului de analiză care trebuie să se realizeze acum. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. După cum vă spuneam, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare. Mulțumesc foarte mult, domnule Kemmer, v-ați încadrat perfect în șapte minute, exemplar. Cu siguranță vom putea discuta despre consecințe în procedura ulterioară. Continui, îi dau cuvântul doamnei Ulrică Paul. Veți lua cuvântul sau v-ați împărțit? Șapte minute. Veți împărți timpul cu domnul uh, Ionghic. Doresc să vă spun foarte pe scurt în ce măsură în uh, prevenția spălării de bani pot fi implicate avocații. Există două etape. În primul rând, plasarea, placement, unde sunt uh, plasați banii murdari în, uh, circu, în um, circuitul financiar legal. Aici instituțiile financiare joacă un rol considerabil. Cel de-al doilea nivel îl reprezintă acel layering, acea um, amestecare unde uh, banii murdari sunt dispersați, astfel încât uh, în urma unor, uh, unei serii de tranzacții să li se piardă urma, iată, această a doua etapă a spălării de bani se caracterizează prin faptul că se iau în calcul o serie de pierderi deja, se recunoaște mult mai ușor în această a doua etapă uh, existența spălării de bani, iată de ce uh, nu uh, se iau în calcul activități riscante, însă um, randamentele sunt considerabile. În a doua etapă, avocații ar putea fi implicați atunci când sunt integrați în fluxurile financiare, când, de pildă, un client Uh, alege să desfășoare o tranzacție printr-un alt cont. Iată de ce baroul german uh, trebuie să monitorizeze desfășurarea tranzacțiilor. Întotdeauna suntem suspicioși și trebuie să existe întotdeauna o justificare foarte clară a acestor tranzacții, iar când punem o întrebare de control, de pildă, de ce persoana, clientul respectiv are nevoie de un cont suplimentar, de ce nu poate desfășura respectiva tranzacție prin intermediul contului personal, atunci când nu ni se oferă un răspuns clar, există uh, bănuieli clare. După această dispersie, uh, în a doua etapă, banii sunt poate nu neapărat negri, ci să spunem așa, un gri deschis. Uh, deja nu mai pot fi identificați. După această etapă, originea criminală a fondurilor nu mai poate fi identificată. Acum banii sunt integrați definitiv într-un uh, circuit legal, în investiții legale. În ceea ce privește avocații, adesea se critică că din partea lor nu există atât de multe denunțuri ca din partea sectorului financiar. Um, asta are de face cu faptul că noi adesea intervenim tocmai uh, în ultima etapă, unde deja banii murdare aproape că nu mai pot fi identificați. În Germania Există 165.000 de avocați care, am putea spune, au în medie 300 de clienți, aveți uh, 50 de milioane de clienți și aveți miliarde de tranzacții. Este imposibil așadar uh, să se monitorizeze toate. Uh, trebuie, bineînțeles, să scoatem de aici uh, toate acele uh, posibile cazuri în care nu ar exista suspiciuni de spălare de bani, de pildă, divorțuri și așa mai departe. Uh, există așadar un catalog restrâns care rămâne în cele din urmă, care ar putea um, reprezenta uh, posibile justificări pentru a depune un denunț, pentru a semnala o tranzacție suspicioasă. Iată de ce în cele din urmă se semnalează aproape doar 20-30 de tranzacții anuale. În continuare, uh, legislația se aplică pentru noi ca pentru oricine și consultantul poate fi vinovat, de pildă, de a participa la activități ilicite. Specificitatea noastră este că în cazul avocaților există două posibilități de sancțiune. În primul rând e uh, dreptul penal, după care există și o procedură juridică pentru avocați. Dar acestea sunt specificitățile, le-am uh, explicat în scris, puteți să le citiți după aceea. Îi dau acum cuvântul doamnei Paul cu uh, o, o mică modificare, evaziune fiscală apare adesea în cazul divorțurilor. Uh, da, bineînțeles, dar nu spălarea de bani. Uh, divorțurile de obicei sunt un subiect delicat. Uh, acum, în ceea ce privește Germania, evaziunea fiscală nu face obiectul unei, uh, nu poate fi sancționat. În Germania chiar, consultantul fiscal poate găsi construcții fiscale avantajoase, iar dacă nu face acest lucru, se face răspunzător față de clientul său. Cu alte cuvinte, clientul poate aștepta din partea avocatului sau din partea consultantului fiscal să, alege, să aleagă o structură fiscală care face astfel încât uh, acest client din punct de vedere legal, subliniez legal, să nu trebuiască să plătească multe impozite. Odată ce s-a depășit uh, pragul legal, atunci uh, consultantul poate fi tras la răspundere în fața legii, poate fi acuzat de evaziune fiscală, însă de multe ori poate fi vorba doar de o mică nuanță, uh, o mică deviere a consultantului. Legea spune că nu trebuie să existe abuzul, însă jurisprudența afirmă că consultantul poate folosi mijloacele legale care există și tocmai aceste construcții complicate care există în legislația fiscală din Germania oferă numeroase posibilități. Și în Uniunea Europeană există probleme pentru că există sisteme fiscale diferite, rate diferite de impozitare care uh, Uh, pot uh, oferi numeroase motive pentru a alege construcții fiscale mai interesante din alte state. Însă, înainte de toate, toate acestea nu reprezintă evaziune fiscală, ci uh, de altfel nu reprezintă un motiv de evaziune fiscală înființarea unei firme Uh, cu căsuță poștală sau deschiderea unui cont bancar în Elveția. Și acolo există posibilitatea, de pildă, ca în cazul divorțurilor, uh, soțul să nu dorească ca soția să afle de contul din Elveția. Um, consultantul poate fi sancționat penal doar atunci când știe că acest client folosește toate aceste construcții fiscale pentru a uh, ascunde, pentru a, eva, pentru a frauda, practic, fiscul german. Atunci când consultantul uh, depășește limitele legale impuse și uh, contribuie la evaziunea fiscală, atunci uh, poate face obiectul unei uh, anchete fiscale, dar poate face de asemenea obiectul unei uh, proceduri la Tribunalul Muncii, se poate de asemenea, uh, poate lua în calcul faptul că va fi reținut de fisc, iar tocmai când vine vorba de construcții uh, internaționale, poate fi sancționat cu sancțiuni care se ridică la câteva milioane. Vă mulțumim, doamnă Paul, și vă mulțumim, domnule Ioning. Am ascultat care este opinia um, experților. Doresc să vă spun că există aici, de asemenea, uh, un protocol, se ia notițe și se scrie, se redactează la sfârșitul un, un proces verbal care va fi pus la dispoziție uh, membrilor. În primul rând are cuvântul cu raportorul Iepe Cofod. Vă rog, șapte, uh, 5 minute în total cu întrebare și răspuns. First of all, thank you. În primul rând, Mulțumesc oaspeților noștri astăzi pentru că au venit în comisia noastră. Este foarte important. O să pun câteva întrebări și o să fiu concret. În primul rând, domnului Stunci, ați spus că, după părerea dumneavoastră, problema este atunci când banii spălați sunt uh, investați și nu ajung în uh, economia reală din nou, prin uh, structuri offshore care este cea mai eficientă cale de a pune cale acestui uh, trafic ca banii spălați să intre din nou în economia reală. Doamna Catherine Kickert, mulțumesc uh, pentru ceea ce ne-a spus despre Banca Berenberg și cred că ceea ce ne-a spus astăzi este deosebit de important pentru că, de fapt, arată că la în final vedem că pe plan intern există alte uh, proceduri prin care uh, îi ajut pe clienți uh, să spele bani și să Acest uh, Parlament uh, a uh, militat pentru protecția denunțătorilor și un cod de conduită pentru serviciile de consultanță pentru cei care uh, se angajează într-un astfel de comportament, uh, vreau să vă întreb dacă uh, ca bancă faci sistematic acest lucru, este oare posibil să-ți pierzi uh, licența de funcționare, autorizația de funcționare? Apoi, aș vrea să-l întreb pe domnul Kemmer. Am fost șocat că nu ați răspuns la ceea ce ați auzit din partea doamna Kaikert. Uh, Uh, fost ofițer de conformitate, ceea ce ați auzit aici, pentru că am auzit intervenția dumneavoastră astăzi, este uh, o apărare a băncii din Germania și m-aș fi așteptat după ce am auzit din partea doamnei Caigert că vă veți referi la acest lucru și veți spune cum astfel de practici pot fi uh, pot să înceteze. Cum punem capăt uh, unor astfel de practici uh, ale băncii ieri și astăzi. Președintele, mulțumesc. Avem uh, întrebări adresate uh, celor trei participanți, domnul Ștunță. Din punctul meu de vedere, este important ca băncile să fie uh, eficientizate și să arate clar angajaților ce se întâmplă în structurile offshore. Apoi, dacă există o serie de preocupări uh, în legătură cu aceasta, trebuie să se uh, elaboreze rapoarte în acest sens. În Germania, procedurile penale uh, există uh, puține cazuri de urmărire penală în această situație. Doamna Caicărt. Din punctul meu de vedere, cadrul juridic din Germania a fost uh, suficient, mai atunci când este vorba de responsabilitatea băncilor, uh, responsabilitatea personală a directorilor și uh, ofițerilor de conformitate. Respectăm și denunțătorii. Vreau să spun uh, că eu și colega mea nu suntem denunțători. Uh, am elaborat rapoartele noastre în conformitate cu cerințele juridice, întâi pe plan uh, intern, apoi către organismele de supraveghere tuturor uh, organismelor pertinente și numai după aceea uh, am făcut publice aceste lucruri. Nu suntem denunțători, dar chiar dacă am fi fost, am fi fost protejate de lege în afară de noi, există și alții care au făcut acest lucru. În ceea ce vește Banca Bernberg, au existat uh, temeri că în calitate de ofițer de conformitate am putea fi uh, trași la răspundere. A fost o hotărâre în 2009 uh, în baza căreia un ofițer de conformitate a fost condamnat pentru că nu a făcut ce trebuia. Acest uh, lucru a născut uh, temerea că astfel de ofițeri de conformitate ar putea fi trași la răspundere personal. Însă nu cred că au existat, uh, în afară de acest caz, alte consecințe. Banca Bernberg a fost acuzată de ascunderea unor tranzacții de spălare de bani și în ciuda acestui uh, fapt, uh, lucrurile continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. mulțumesc, spune președinte domnul Kemmer. O să dau un scurt uh, răspuns. Ce facem ca să punem capăt celor care se întâmplă la Berenberg? E important uh, să vorbim despre rolul asociației. Uh, nu încercăm să evităm întrebările. Desigur, nu știu personal ce se întâmplă. Desigur, am citit articole de presă și, sigur, erau lucruri serioase care se spun acolo. Însă, din punct de vedere personal, aș putea să spun că lucrurile nu sunt anchetate așa cum ar trebui. Domnul Höher va continua să lucreze la acest lucru. Însă dacă pot să spun, pe baza celor pe care le-am auzit în această dimineață, am uh, impresia că Panama Papers se concentrează pe activitățile Bernberg. Și asta poate pentru că uh, societățile de radiodifiziune din uh, Hamburg au făcut publice acest lucru. 5% din conturile uh, implicate au fost puse în discutate, ceea ce este un procentaj, un procentaj foarte mic. Mulțumesc membrilor Parlamentului pentru întrebările adresate. Ceea ce am auzit ne-a șocat ca cetățean european. Cred că nu putem să ne credem urechilor. Din punct de vedere tehnic, în calitate de avocat, nu pot să cred că toate astea se întâmplă și că nu sunt acțiuni pe măsură. Sigur, au fost uh, anchete și dacă autoritățile competente pur și simplu nu ajung uh, la o concluzie, uh, vă imaginați că trebuie să ne întrebăm de ce? Există încă investigații în curs, ele trebuie să fie finalizate. Uh, autoritățile financiare federale investigează foarte atent. Uh, raportorul uh, are privilegiul de a putea vorbi ceva mai mult. Da întrebarea este dacă avocații pot uh, să își uh, piartă uh, licența. Da, potrivit uh, articolului uh, 7 din uh, legea pertinentă, excluderea din profesie poate să fie o sancțiune și potrivit regulilor baroului, uh, prin proceduri disciplinare putem să excludem un avocat din uh, exercitarea profesiei. Mulțumesc pentru această uh, clarificare. Peter Iecek, de fapt, uh, este în Comisia Libe la vot, așa încât o să-i dau cuvântul profesorului Darius Rozati pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc oaspeților noștri pentru intervențiile lor. Am trei întrebări doamna Caicar și eu sunt șocat să aud toate aceste povești de la Banca Bernberg. Întrebarea mea este în ce măsură situația pe care a descris-o este rezultatul unei neglijențe din partea uh, cadrelor superioare ale băncii sau dacă au fost conștienți că fac uh, uh, ceva ilegal și ce s-a întâmplat exact după aceea. Pentru că este greu să uh, înțelegem o situație în care un ofițer de conformitate raportează uh, toate aceste nereguli uh, managementului și autorităților din afara băncii și după aceea uh, este hărțuită și sancționată. Asta e imposibil. Întrebarea mea, doamnei Caicăr, care este punctul slab în toată această uh, procedură? Slăbiciunea care a făcut posibil ca un ofițer de conformitate care își face datoria uh, să fie un perdant uh, în această situație. A doua întrebare, domnului Kemmer, și eu am impresia că, de fapt, am ascultat foarte atent, dar nu am auzit prea multe de la domnul Kemmer. Ceea ce am auzit este că băncile germane Uh, nu au fost în, uh, poate în uh, avangarda băncilor care au deschis companii căsuță poștală. Însă totuși 1200 de astfel de firme au fost deschise. Ce măsuri au fost luate de Asociația Băncilor pentru a pune capăt acestor situații? Uh, și dacă autoreglementare, care este principalul instrument uh, pentru uh, Asociația uh, Băncilor, este un instrument suficient în acest caz, poate că există nevoia unei supravegheri mult mai riguroase a sectorului bancar. Și a treia întrebare. Ați spus și pe bună dreptate că eludarea fiscală nu este uh, o infracțiune. Desigur, sigur, există multe verigi lipse <clears throat> în sistemul uh, fiscal pe care uh, au mm, consultații pot să le exploateze, însă în ce măsură uh, sunt de acord cu aceste pierderi fiscale pentru a susține uh, companii care oferă credite fiscale. Uh, în ce măsură asta este o invenție a uh, avocaților inventivi care uh, uh, găsesc uh, neajunsuri în acest uh, sistem și uh, le uh, fructifică. Deci, uh, care este părerea noastră în această privință? Președintele, mulțumesc, Darius Rosati. O să încep cu doamna Pol. Autoritățile fiscale, desigur, cunosc uh, toate uh, aceste neajunsuri. În uh, departamentele fiscale există unități speciale care trebuie să analizeze chestiuni legate de conturile străine. Există și a doua verificare a informațiilor uh, în ceea ce privește alte țări, țări străine. Una dintre uh, probleme este prețul de transfer între companiile uh, naționale și cele străine. Aceasta este un domeniu uh, cheie. Asta mă preocupă personal politicienii trebuie să se asigure că astfel de portițe de scăpare nu mai există, astfel încât uh, consultanții fiscali să nu le mai folosească, să le folosească numai atunci când este posibil uh, în mod legal. Asociația are două funcții. Poate să joace un rol în a încerca să colaboreze cu legiuitorul și să clarifice care sunt uh, uh, regulile care funcționează cel mai bine în practică și care nu sunt cele ideale. Însă putem să lucrăm cu organizațiile membre pentru a le explica cum să aplice aceste dispoziții ale legii și cum uh, trebuie să se comporte. O a doua întrebare s-a referit la autoreglementare. avem o rețea amplă uh, și multe uh, dispoziții și cred că nu este cazul să adoptăm noi reguli. Uh, domnul Höhe a arătat că există niște neajunsuri. Da, mulțumesc. Vreau să fiu de acord cu ceea ce a spus doamna Kaikert. A spus că nu e nevoie de reguli pentru că acestea există întrebarea este, susținem băcile în aplicarea acestor uh, legi în totalitatea lor? Uh, trebuie să tragem consecințele din evenimentele recente. Se pregătesc proiecte de legi, am trimis comentarii înscris în această privință, însă există și propuneri uh, uh, în Germania ca reacție la Panama Papers. Deci acest lucru se discută în legătură cu ceea ce a spus domnul Sons. Ați uh, uh, vorbit uh, despre uh, aceste cerințe, know your customers. Uh, acest lucru uh, este uh, prevăzut uh, în directiva privind uh, contracararea spălării banilor. Sigur, ar trebui să auzim mai mult despre ceea ce nu se aplică așa cum trebuie în momentul uh, de față. Doamna Kaiker. Știu că este greu. Dacă e vorba de neglijență sau de un uh, act intenționat și întrebarea în legătură cu modul în care acest lucru a fost posibil, nu e ușor de dat un răspuns, totuși o să încerc. Trebuie să ținem cont de faptul că în Banca Bernberg managerii sunt răspunzători personal uh, au uh, preluat uh, un volum mare de acțiuni de la alte bănci și uh, sunt uh, răspunsători. Au fost uh, trei manageri care uh, au fost uh, semnalizați ca fiind implicați în tranzacții uh, suspicioase. răspunderea noastră personală, dacă nu am fi acționat așa cum trebuie, ar fi pusă sub uh, semnul întrebării. Deci n-am mai fi putut să lucrăm cu ei. Deci de aceea au dorit să evite chestiuni de răspundere personală. Doamna Evelyn Regner, în numele SCD. Peter, nu, dar întâi doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Kemmer. Ați fost uh, uh director al Landesbank și, uh, și aceștia au fost implicați în Panama Papers. Mă interesează poziția dumneavoastră, uh, comparația Bergenberg cu uh, Bayersbank. Și o altă întrebare pentru doamna Kaikert. Obligația cerințele uh, de a-ți uh, cunoaște clientul nu sunt suficiente. Vreau să vă întreb dacă tot ce ați spus în legătură cu regulile de răspundere pentru uh, ofițerii de uh, conformitate, dacă nu sunt suficiente, pe baza experienței dumneavoastră, ce propuneri ați face pentru a îmbunătăți situația? Pentru că în calitate de legiuitor ne interesează acest lucru Mulțumesc, doamna Regner. Cine începe? Domnul Kenner? Kenner? Da, o să o fac. La sfârșitul lui 2009 am uh, plecat de la BNLB. Am citit în ziare în legătură cu uh, Panama Papers. Nu am fost uh, în contact cu cineva în perioada mea de activitate acolo, în perioada care este menționată în Panama Papers. Mulțumesc. Următorul răspuns doamna Caicărt. Foștii mei colegi uh, și eu ne-am întrebat dacă putem să facem ceva, să încercăm să prevenim spălarea de bani. Asta, de fapt, uh, este sarcina noastră. Uh, mai multe liste de verificare, mai multe chestionare și un nou client va spune Bun, ați cunoaște uh, clientul, practic, uh, această cerință spune tot. Trebuie să cunoști clientul și documentele uh, companiilor offshore. Trebuie să-ți cunoști uh, uh clientul. În uh, Hamburg, uh, în Hamburg este o bancă care se află în atenția uh, uh, uh tuturor, o bancă mică Trebuie, desigur, să uh, pun capăt acestor uh, conexiuni. Sigur, asta este la nivelul bunului simț. Trebuie să spun că văd lucrurile exact la fel. Dorește cineva să adauge ceva? Bun. Trecem la următoarea următorul vorbitor. Nu este nimeni din partea ECR la această rundă. Deci, acum mă întorc către Peter Iețec, coraportor. Mulțumesc, îmi cer scuze că uh, am întârziat. A trebuit să uh, particip la votul asupra raportului meu în altă comisie. Uh, băncile uh, uh germane uh, ocupă un uh, loc de frunte în uh, Panama Papers. În afară de cele spuse astăzi. Deutsche Bank și Commerzbank au uh, uh, cumpărat uh, sute de acțiuni pentru clienții lor. Aș vrea să întreb Asociația Băncilor Germane și pe ceilalți cum a fost posibil să nu fi avut nicio idee în legătură cu chestiuni de o asemenea amplitudine, de asemenea amploare, sau a uh, dat cineva semnalul de alarmă sau vreți să spuneți că asociația n-avea nici cea mai mică idee de ceea ce se întâmplă și atunci vă întreb cum a fost asta posibil. Apoi, concret, în ceea ce privește băncile, cum, care este relația cu filialele lor din terțe țări. Aș fi interesat să știu care sunt regulile în ceea ce privește externalizarea uh, due diligence uh, atunci când uh, este vorba de avocați. Mulțumesc, Peter. Deci, întrebare pentru Asociația Băncilor din Germania. Domnule Banker, vă rog, uh, Kemmer, vă rog. Aș vrea să vă spun că 0,5% din uh, companiile incriminate provin din uh, Germania. Süddeutsche Zeitung și uh, celelalte publicații se vor Uh, concentra pe băncile germane, uh, pentru că există un interes din partea ascultătorilor în legătură cu participarea uh, companiilor germane. Însă vreau să spun foarte clar că nu este o problemă a Germaniei. Trebuie să fim corecți atunci când vorbim despre asta. A doua întrebare, în legătură cu externalizarea, o să dau cuvântul colegului meu în ceea ce privește companiile offshore în general, aș vrea să vă spun că nu cred că impresia pe care ați redat-o este cea corectă. În general, că orice uh, activitate offshore este ilegală, dar nu putem să excludem acest fapt, pentru că uh, Uh, structurile uh, care nu sunt transparente pot fi acuzate uh, că spală bani. Trebuie să existe proceduri pentru a stabili natura exactă a unor astfel de tranzacții. Potrivit legislației germane, nu este posibil să externalizezi absolut tot ceea ce este legat de procedura due diligence, mai ales atunci uh, când există suspiciuni sau în privința, în ceea ce privește Uh, cerințele Know Your Customer, cunoașteți uh, clientul, responsabilitatea rămâne cantonată la bancă în ceea ce privește externalizarea. Deci nu există neajunsuri. Știm că există autorități de supraveghere care sunt implicate în uh, acest tip de control. De aceea nu prea pot să înțeleg cum acest lucru s-a întâmplat. Frankfurter Allgemeine Zeitung și uh, uh, Zeitung în uh, numărul din februarie spune că Deutsche Bank este preocupată că ar putea să apară mai multe amenzi în ceea ce privește spălarea de bani după ce s-a plătit o Uh, amendă de 600 de milioane de euro în legătură cu o tranzacție de 10 miliarde cu un client rus. Puteți să comentați? Uh, sigur, noi ca asociație nu cunoaștem uh, ceea ce fac băncile pe plan individual, deci întrebarea ar trebui să o adresați către Deutsche Bank. Ceea, nu spun că nu există probleme cu spălarea banilor, ceea ce vreau să spun este cu totul altceva. Trebuie să lucrăm în continuare în această privință și cred că în trecut sectorul bancar a avut o atitudine total diferită de cea pe care o vedem astăzi și care predomină astăzi există uh, reguli și acestea se uh, aplică. Uh, suntem pur și simplu într-o procedură care nu a ajuns la final. Regulile s-au îmbunătățit, însă aplicarea regulilor comportamentul, sigur, aparține băncilor. Este Uh, competența băncilor. Nimeni nu este perfect și acest lucru e valabil și în acest sector. Ce poate să facă legiuitorul pentru a îmbunătăți situația? Ați întrebat. E bine, cred că uh, trebuie să fim conștienți de faptul că s-au făcut multe în această direcție. Mulțumesc foarte mult, domnule Kemer. Uh, aveți uh, dreptate, s-au făcut foarte multe progrese, dar poate că unele lucruri nu au mers foarte bine și va trebui să îmbunătățim. Cora Van Nieuwensen de la ALDE. Mulțumesc. Am două întrebări. Toți vorbitorii privesc uh, înspre fața sălii și nu văd uh, limbajul trupului nostru, dar dacă v-ați uitat la noi, ați văzut cu siguranță foarte multă dezamăgire și chiar și uh, faptul că suntem șocați, pentru că um, nu putem să um, legiferăm în plus față de ceea ce spunea domnul Rozati. Până la urmă este vorba despre punere în aplicare și depindeți de integritatea oamenilor pentru a pune în aplicare legea. Puteți să scrieți câte coduri de conduită doriți, dar uh, ce s-a schimbat cu adevărat în uh, tonul uh, de la vârf, aceste lucruri sunt importante. Domnul Kemmer a spus că nu vrea să banalizeze această discuție. Am înțeles, dar această abordare nu este utilă. Așadar, vreau să vă întreb, s-a schimbat efectiv ceva? Uh, uh, uh, Europol, a raportat că deja 40% dintre tranzacțiile uh, criminale se fac acum în bitcoin la nivel mondial. Care este opinia dumneavoastră? Și mă adresez acum și celorlalți vorbitori există o mare lacună care începe să se contureze, pentru că știm că aceste monede virtuale, precum Bitcoin, nu sunt niște uh, monede propriu-zise, ci sunt uh, niște uh, mărfuri care nu se supun TVA-ului și alte probleme. Deci există anumite implicații. Pe de altă parte, există și foarte multă opacitate în jurul său nu există atât de multe uh, rapoarte de tranzacții suspecte și trebuie să existe pentru că aceste bitcoinuri uh, vor trebui să se schimbe la un moment dat în euro, în dolar sau altceva. Cora? Cine? Uh, Cine mai dorește să spună ceva în ceea ce privește Bitcoin? Dați-mi voie să spun ceva referitor la întrebarea dacă s-a modificat ceva, trebuie să recunosc că nu suntem încă la capătul drumului, obiectivul și eforturile continuă, însă evident s-a schimbat ceva, iar lucrurile s-au îmbunătățit considerabil în ultimii ani. Doresc să vă reatrag atenția asupra ceea ce spuneam în introducere, și anume că uh, directorul Biroului Federal de Investigații Criminalistice a afirmat că comportamentul instituțiilor financiare a fost unul exemplar, dânsul nu avea niciun motiv pentru a face această afirmație, nu câștiga puncte de popularitate, însă a afirmat acest lucru. Vă rog așadar să recunoașteți că deja am făcut progrese considerabile aici. O scurtă completare în ceea ce privește Bitcoin. Într-adevăr, este folosit uh, mai mult decât lacună teoretică, iar uh, pentru noi reprezintă o justificare care trebuie luată în calcul în modificarea directivei privind uh, spălarea de bani. Cred că modificările prevăzute vor reprezenta pasul necesar. Mai există întrebări, Cora? Ionic, te rog. Într-adevăr, Bitcoin Uh, nu e subiectul pe care îl cunoaștem cel mai bine, trebuie să fim prudenți așadar, însă din punctul de vedere al baroului, Bitcoin este un lucru periculos tocmai pentru că permite plățile cu caracter anonim. Este așadar principala cale pentru afaceri ilegale. Până acum nu au existat uh, sancțiuni în uh, sector și nu au existat delicte penale pentru că, de fapt, nu s-a investigat până acum în ce măsură și în ce amploare sunt folosite mijloacele criminale pe care le oferă Bitcoin. Da, mulțumesc, deloc încurajator. Urmează vicepreședintele Fabio De Mazi din partea GUE. Eh, mulțumesc în calitate de deputat eh, care reprezintă Hamburg. Mă bucur că discutăm despre Banca Berenberg și doresc eh, să-i spun invitatei noastre că îi urez însănătoșire gramnică colegei, dumnea ei. Cred că vorbesc în numele multor colegi care spun că este uh, îngrozitor atunci când cineva este dat afară pentru că își face treaba în timp ce cei vinovați rămân nepedepsiți. Domnul Peters, uh, care a fost directorul uh, băncii Berenberg, Aș dori să-i spun că eu nu am uh, altă concluzie la care să ajung decât că aici, uh, practic, își uh, declară vinovăția dacă nu vine în fața noastră. Trebuie să răspundă pentru problemele care există, de pildă asistență pentru evaziune fiscală și multe altele. Domnule Kemmer, spuneați că vă aflați în continuare pe drum, într-o călătorie. Există însă uh, un citat din partea uh, Departamentului Penal Federal care afirma că Germania se aseamănă tot mai mult cu o republică bananieră. Nu cred așadar că lucrurile merg tocmai bine, iată de ce aș dori să îl rog pe domnul Strunt să analizeze declarația domnului Kemmer și să explice cum de fapt băncile germane sunt luate tot mai mult în vizor. În uh, plus a existat un studiu, cred că al companiei Deloitte, care a testat uh, dacă într-adevăr la banca Berenberg totul e atât de frumos cât pare. Mă întreb, domnule Strunz și doamnă Kert, dacă rezultatele acestui studiu sunt într-adevăr uh, așa cum par, dacă nu există de fapt un conflict de interese, spuneați că după 2013 ați fost dat afară, au existat cazuri care au apărut după anul 2013 și, domnule Strunț, vi se pare marcant când noi, uh, de pildă discutând noua directivă împotriva spălării de bani, luăm în calcul toate delictele pe care le-ați amintit dumneavoastră. În continuare, la în cazul unor uh, bănci regionale din 2005 până în 2007 s-au înregistrat de asemenea cazuri de uh, suspiciuni de spălare de bani. Mulțumesc, dar aproape 2 minute 48 va fi foarte greu să răspundeți la toate. Domnule Ștrunț, aveți în primul rând cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru întrebare. Eu nu sunt de această părere, domnule Kemmer, cum că am luat în vizor în mod nejustificat băncile germane. Eu am încercat să spun în declarația mea că nu e vorba doar de acele firme paravan uh, offshore, ci vorbim și de crearea de sute de mii de conturi offshore. Și aici cred că există un pericol riscant, un pericol considerabil uh, pe care și-l asumă băncile germane uh, și există potențial de spălare de bani prin aceste conturi offshore și dacă continuă tranzacțiile realizate prin aceste conturi. Doream doar să mai uh, scot în evidență că anumite cazuri au fost deja prelucrate de băncile germane, au fost luate, au fost procesate de um, entitățile penale și au dus la sancțiuni destul de grele pentru băncile germane. Așadar, suspiciunile nu au rămas nefondate. În cazul băncii Berenberg, doresc uh, să vă mai spun că Există, am prezentat multe cazuri individuale și nu doresc să vă mai plictisesc cu alte cazuri suplimentare. Um, există aici două explicații, poate nu se fac anchetele așa cum trebuie, nu există uh, regulile necesare pentru a iniția o procedură penală, iar în al doilea rând, uh, se, poate nu există voința de a ancheta de multe ori am impresia din partea autorităților că nu există voință de a combate evaziunea fiscală. Iar în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, domnule Demazi, cred că este foarte bine să luați uh, în vizor și să puneți accentul pe evaziunea fiscală și evaziunea fiscală gravă. Eu cred că aici putem uh, avea un efect, uh, putem crea un efect de prevenire considerabile aveți nevoie în acest sens și de autorități penale relevante care pot ancheta acolo unde e nevoie. În Germania deocamdată nu există uh, niciun caz care să fi făcut uh, obiectul unei sancțiuni grave în cazul evaziunii fiscale, care mie mi se pare un lucru destul de uh, discutabil, sincer. Doamnă Kleikert, întrebare dacă au existat cazuri după 2013. Da, da, deși banca Berenberg după evaluarea noastră de risc din 2013, a făcut ordine, a renunțat la 22 de clienți care aveau uh, origini rusești, dar bineînțeles nu avea nimic de a face cu constatările noastre. Noi am dat, fost dați afară așa, pur și simplu. Uh, Banca Berenberg și Deloitte uh, în 2013 a trecut, se pare, cu vederea o parte din clienți, se pare că nu a găsit nimic. După 2013 au existat și clienți, plecu omul de afaceri a Bumerii din Liban, care făcea afaceri cu Hezbollah iar uh, după 2013 a fost pus pe lista autorităților din America de Nord. Berenberg pur și simplu a trecut cu vederea existența acestui client, n-a dorit să renunțe la el sau n-a putut. Nu știm. Uh, în continuare, uh, nu știu ce a verificat Deloitte. Noi am confruntat uh, șefii de departamente la Berenberg în urma constatările noastre, toți au fost indignați, uh, s-au întrebat ce a verificat de fapt Deloitte, de ce Deloitte nu a semnat la cazurile de spălare de bani. De altfel, și societatea de audit BDO din Germania a scos în evidență faptul că o parte din aceste constatări ar fi putut face obiectul unui denunț, dar toate luate în ansamblu nu. Iată ce se regăsește în uh, raport. Dar din câte am înțeles, spuneați că 220 de clienți au fost uh, Berenberg a renunțat la, ea, la ei. Într-adevăr? Da, într-adevăr. Domnul Kemmer, uh, doresc să fac o mică precizare, mă numesc Kemmer, nu Kemmert, uh, dar trecând peste aceasta, uh, nu cred că dumneavoastră, domnule de Mazi, deși veniți din Hamburg, puteți arătați cu degetul înspre bănci. Cred că lucrurile sunt clare, iar acum în ce spuneați Republica Bananieră, mi se pare foarte important eu personal nu cunosc această, nu am auzit de această afirmație, dar nu pot să cred că s-a făcut uh, cu trimitere la bănci. Cu siguranță se spune în alte contexte, poate în ceea ce privește afacerile imobiliare, unde există anumite lucruri neclare, însă a spune că Germania e o republică bananieră pentru că există suspiciuni de spălări de bani, uh, din câte știu eu, nu mi se pare o afirmație pertinentă și adevărată. În continuare, Banca Federală, Banca Regională, îmi cer scuze, din Bavaria, am spus deja și reiau această afirmație, situația respectivă nu mi este cunoscută, vă rog să fiți corecți, lucrurile sunt anchetate, uh, nu s-a ajuns încă la o concluzie, nu putem porni de la prezumția cum că uh, s-au întâmplat acolo lucruri ilegale, se prea poate ca ancheta să ajungă la o altă concluzie, nu doresc însă să mă pronunț pur și simplu pe baza unor prezumții, unor presupuneri și unor articole apărute în presă. Cred că trebuie să ajungem la afirmații pe baza unor rezultate clare, pentru a fi corecți. Mulțumesc, domnule Kemmer. Urmează Spengigol pentru verzi. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, bună ziua tuturor. Aș dori să purtăm mai degrabă un dialog. Domnule Kemmer, spuneați în primul răspuns uh, oferit doamnei Regner că filiala băncii regionale din Bavaria, Banca Elbe Lux, nu știați despre, respectivul, uh, despre respectiva filială, ce știați de fapt despre modelul de afaceri al acelei filiale, știam despre filiala din Luxemburg, ce face, ce știați de fapt despre posibilele activități de evaziune sau de fraudă fiscală în ceea ce privește această filială. Doresc mai degrabă un răspuns, după care voi reveni cu întrebări. Vă rog, vă rog, domnule Kemmer. Eu cred că nu e o întrebare care ține strict de obiectul um, de care se ocupă comisia dumneavoastră, dar vă spun, eu nu mă aflam în comisia de supraveghere a respectivei bănci. Nu pot să vă spun despre modelul de afaceri. Um, vreau însă ce spuneam și la început, și anume că Comportamentele pe care dumneavoastră le-a scos în evidență nu îmi sunt cunoscute, eu nu m-am ocupat de așa ceva la momentul respectiv. Domnul Gigol intervine din sală, așadar nu știați că acolo se oferea asistență pentru uh, fraudă și evaziune fiscală. Întrebarea mea nu are o conotație juridică, ci pur și simplu vă întreb uh, referitor la modelul de afaceri. Domnule Gigold, v-am spus deja ce era de spus. Puteți uh, să citiți în răspunsurile pe care am oferit în scris. Nu mai am nimic de adăugat, dar puteți continua dacă doriți foarte bine. Dacă îmi permiteți, am să spun și eu ceva în ceea ce privește obiectivul comisiei noastre de anchetă. În mandatul nostru trebuie să abordăm și acele probleme care nu au fost lămurite în cadrul comisiilor taxe 1 și 2. Iată de ce uh, mandatul nostru este mult mai amplu decât documentele Panama, se uh, referă la subiectul general, nu al structurilor fiscale, dar uh, Uh, referitor la posibilitățile fiscale pe care le oferă statele membre. Vă rog, dacă mai pot să întreb referitor la răspunsurile dumneavoastră. Federația Băncilor Germane spune că modelele de afacere ale băncilor membre nu țin de răspunderea dumneavoastră. Pot accepta acest lucru, doresc însă să vă întreb. Există un standard minim etic care a, e aplicat în, la dumneavoastră. Există un standard minim referitor la felul în care uh, delictele fiscale, delictele economice, încălcările uh, sunt acceptate în instituțiile dumneavoastră. Domnule Gigol, colegul Hösche, uh, știe foarte clar că N-a fost greu să imprimăm un standard etic minim, nu există un asemenea standard minim etic. Bineînțeles, întrebarea cum ne comportăm, ce norme se aplică, este întotdeauna un subiect discutat la întâlnirile Consiliului Director, însă un răspuns concret la întrebarea dumneavoastră, un standard etic minim pe care trebuie îndeplinit pentru a deveni membru al asociației noastre, nu există. Domnul Höfchen, uh, doar o completare. Asociația noastră reprezintă o structură care presupune, bineînțeles, uh, un anumit comportament din partea membrilor noștri. Știm că nu se întâmplă întotdeauna acest lucru și consecințele necesare trebuie trase. De pildă, discutăm astăzi despre unul din uh, domeniile cele mai reglementate din uh, dreptul bancar. Întrebarea e dacă am de-a face cu un comportament legal sau ilegal. Iată întrebarea care e în prim plan. Domnul Giggold, mai am o întrebare pentru doamna Kaikert. În primul rând, din uh, partea noastră, uh, sprijinul nostru de plin și recunoașterea față de uh, ce ne-ați povestit și ce a trebuit să îndurați. Spuneați de asemenea că conducerea băncii știa despre aceste afaceri îndoielnice. Doresc să vă întreb dacă aveți dovezi sau indicii și că domnul Peters uh, președintele actual al uh, Asociației Băncilor Germane, dacă știa despre afaceri ilegale, cum s-a comportat față de ele, le-a încurajat, a luat vreo inițiativă în acest sens, cum apreciați rolul dumnealui și al Consiliului Director al Băncii Berenberg în tot ce a trebuit să îndurați. Domnul Langen, din câte știu eu, doctorul Peters nu e președinte de atâta timp al uh, Federației Băncilor. Vă rog, doamnă Kleikert. Da, într-adevăr, domnul Peters, după raportul nostru de risc, în iulie 2013, a reacționat destul de rezonabil. Ne-a spus, ne-a însărcinat să continuăm uh, investigațiile. Destul de greu, având în vedere structura băncii Berenberg, ne-a consumat foarte mult timp a sprijinit revizuirea internă prin intermediul unei anchete. Problema e că în același timp am descoperit și alte lucruri, de pildă un coleg de-al dumnealui, un partener era vizat, după care lucrurile au luat o altă turnură și anumite societăți fiduciare gestionate de Banca Berenberg au apărut în afaceri necurate. Iată, lucrurile s-au complicat tot mai mult, erau deja atât de multe încât nu mai știam ce trebuie să facem, iar noi am fost pur și simplu aruncați uh, în fața ușii, după care s-a vorbit de limitarea daunelor. Știu că atunci, în ziua în care am fost concendeați, eh, Domnul Peters a discutat cu superiorul meu direct, era destul de agitat, a recunoscut când am făcut meseria că știa acest lucru, însă îi era frică să rămână singur cu noi într-un colț și să lupte împotriva tuturor celorlalți. Da, ar fi putut proceda altfel, dar nu a făcut însă acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor pentru FDD, Beatrix von Storch. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea îi se adresează domnului Kemmer. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru poziția pe care ați apărat-o. Uh, vă mulțumesc așadar pentru disponibilitatea de a coopera cu Parlamentul și autoritățile. Încă o dată doresc să citez un lucru pe care l-ați afirmat. Spuneați, având în vedere Uh, posibilitatea uh, depunerii unor denunții, denunțuri, spuneați că mai importantă este calitatea și nu cantitatea. Criticați așadar în mod politicos că în ceea ce privește aceste denunțuri pentru dumneavoastră mai importantă este calitatea. Mă adresez aici grupului de intervenție financiară și anume aceasta a criticat numărul redus de denunțuri uh, după care numărul acestora a crescut. Acum, prin cea de-a cincea directivă pentru spălarea de bani, se insistă în continuare pe acest element. Ar trebui să se creeze o bancă centralizată de date, unde să se raporteze în mod automat, prin urmare, cantitate automatizată. În programul nostru, Alternativa pentru Germania, a, a am afirmat că suntem pentru reintroducerea secretului bancar. Iată de ce, după părerea noastră, um, un denunț automat și o uh, stocare centralizată ni se pare o încălcare a drepturilor cetățenilor. Cum se poziționează asociația dumneavoastră față de această supraveghere nejustificată prin aceste denunțuri automate? În continuare, cum vă puteți închipui un denunț calitativ? Cum arată? Ce posibilități ar exista pentru a depune un denunț uh, care să aibă o valoare calitativă? Doamnă Ștorc, dați-mi voi să vă spun că nu e vorba aici de un program de partid, ci e vorba de a lămuri anumite lucruri doamna Ștor. Întrebarea mea îi se adresează domnului Kemmer și aș dori să primesc un răspuns din partea dumnealui. Domnul președinte, da, primiți un răspuns din partea dumnealui, însă atâta timp cât eu sunt președinte, îmi permit în continuare să mă pronunț asupra corectitudinii afirmațiilor membrilor. Vă rog, domnule Kemmer. În primul rând, având în vedere directiva, nu credem că există nicio problemă în ceea ce privește... Domnul Șohe, îmi cer scuze. Nu există nicio problemă în ceea ce privește uh, aceste denunțări automate, însă în ceea ce privește calitatea trebuie să aprofundăm. Uh, nu avem foarte multă experiență în ceea ce privește spălarea de bani, însă în ceea ce privește finanțarea activităților teroriste există o experiență ceva mai amplă. Este foarte greu însă să intervenim aici pentru că e vorba de sume mici fără ajutorul autorităților um, uh, de resort, uh, de investigație, nu am reușit să uh, facem ceva aici. Vorbeați de raportul OLAF, avem nevoie de mai mult sprijin din partea autorităților relevante, avem nevoie de un sprijin suplimentar din partea autorităților de anchetă, mai ales când vine vorba de finanțarea teroristilor și teroriștilor. Iată de ce avem nevoie de un sistem de alertă creat în mod judicios. De pildă, uh, din, af- din afara Germaniei vin sute de mii de alerte zi de zi, care ar trebui, într-adevăr, verificate în principiu, dar și verificate temeinic. Iată de ce trebuie să creăm un cadru care să permită analizarea acestora în mod judicios și vă stăm la dispoziție, bineînțeles, cu recomandări. Mulțumesc, mai dorește cineva să intervină, poate din partea baronului, domnule Ionic în urmă cu ceva vreme, cred că era vorba atunci de aplicarea celei de-a treia directive privind spălarea de bani, atunci uh, baroul german a propus ca reprezentantul uh, însărcinat cu monitorizarea spălării de bani să ia în calcul, în ceea ce privește concedierile, cum uh, se procedează în cazul persoanelor cu dezabilități grave. De pildă, ca acest reprezentant să fie concediat fie din partea uh, unui Consiliu Director, uh, concedierea să se facă cu aprobarea Consiliului Director, pentru că la ora actuală reprezentanții uh, care se ocupă de monitorizarea spălării de bani sunt complet neprotejați. Există la ora actuală o entitate în Germania care se ocupă uh, de problema spălării banilor. Nu putem în acest sens să analizăm fiecare concediere, dar putem să luăm în calcul, să analizăm cazurile cele mai importante și iată, acesta face parte din mandatul respectivei entități. Mulțumesc, doream să vin doar cu două completări, spune domnul Strunț de ce în Germania vin atât de multe alerte din partea băncilor mi s-a spus, unul din anchetatori mi-a spus că are impresia că multe din aceste alerte uh, vin din cauza faptului că în acest fel băncile scapă de clienții nedoriți, clienți care generează sume mult prea mici. În continuare, spuneați că aceste alerte trebuie să fie calitative, într-adevăr, dar aceste cazuri pe care noi le-am prezentat în documentele Panama, în, cazul, în cadrul băncilor germane, după părerea noastră, din cât am evaluat, aveau multe semnale de alarmă, însă nu generaseră niciun denunț de spălare de bani. Iată, vă spun că avem o problemă. Pur și simplu nu se alertează, nu se denunță lucrurile care trebuie. Mulțumesc, uh, nu am auzit până acum uh, aceast, acest lucru, dar îl vom verifica. Pentru că domnul președinte nu este uh, prezent pentru ENF, urmează Thomas Mann pentru PP. Vă mulțumesc. Mulțumesc! Într-adevăr, ce spunea coregul prețul e corect. Nu suntem aici la taclale, ci suntem un comitet, o comisie de anchetă. Trebuie să ne bazăm așadar pe uh, dovezi. Spuneați că ar exista 200.000 de întreprinderi offshore. Iar domnul Strun spunea că s-au creat 1200, uh, ce scuze, 120.000 de firme uh, de căsuță poștală în uh, Panama, iar domnul Kammer spunea că de fapt reprezintă doar 0,6% cele germane din numărul total. Știți, mai există aceste filme? La ora actuală discutăm uh, elaborarea celei de-a cincea directive pentru spălarea de bani. Poate ar trebui să luăm în calcul uh, protecția sferei private, pe de-o parte băncile întotdeauna, într-adevăr, declară acest lucru față de clienților, iar pe de altă parte publicarea intereselor financiare. Uh, nu ar trebui să ajungem undeva la un echilibru pentru dragul transparenței. Face ceva Asociația Băncilor. Pentru că încercăm, de fapt, să găsim soluții aici. O întrebare pentru, domnul Paul, pentru doamna Paul și domnul Ionic. Uh, afirmația făcută, și anume că băncile în Germania ar putea să își ajute clienții să ascundă uh, practic obligații fiscale dacă paguba fiscală nu se uh, provoacă pentru statul german. Mi se pare chiar foarte interesant. Există uh, modalități de a îmbunătăți legislația fiscală, depinde introducerea unui registru al transparenței pentru aceste firme paravan. Ar putea să existe și un mandat special de cooperare pentru procuratura germană și uh, procuraturile din alte state. S-au făcut progrese în acest sens. Uh, nu e vorba de altfel în aceste cazuri doar uh, de banca Berenberg. La mine, de pildă, de pildă în Frankfurt am Main există uh, o bancă cu o fațadă strălucită, care cu siguranță ar putea să se încadreze aici. Având în vedere că nu prea mai avem timp, mai avem uh, pe listă pe Manuel Monel, pentru SID, Romana Tomci, pentru PPE și după care um, la Catch DI, domnul Lucă pentru a ne încadra un pic în timp. Vă rog, cine începe? Începeți dumneavoastră în sens invers. În ceea ce privește registrul transparenței, dați-vă să vă spun de ceva. În primul rând, registrul transparenței pentru completarea, a, a prevăzut pentru completarea celei de-a patra directive pentru spălarea de bani este un pas foarte important. Din păcate însă, deși e o inițiativă bună, pentru că într-adevăr, uh, contribuie la transparența profesiei. Însă avocatul trebuie să întrebe, e obligat să întrebe dacă uh, clientul acționează în sens propriu sau pentru altcineva. Trebuie să aștepte un răspuns la această întrebare. Dacă are noroc, poate face verificările necesare. Dacă nu, uh, nu mai poate verifica nimic. Acest registru al transparenței ar fi foarte important pentru marile întreprinderi trebuie să fie însă cu caracter obligatoriu, astfel încât să ne putem baza pe acest registru al transparenței. Dacă existența registrului transparenței nu face altceva decât uh, um, să strângă niște informații care de fapt nu au nimic de face cu realitatea, atunci registrul acesta al transparenței nu folosește la nimic. Putem să-l structurăm de pildă um, ca un registru comercial unde uh, doar răspunzătorul juridic real să fie trecut. Asta nu înseamnă că putem evita uh, pe deplin structurile de evaziune fiscală, însă nu mai există posibilitatea de a devia patrimoniul. Iată de ce, din punct de vedere juridic, se poate vedea foarte clar uh, cine deține cu adevărat respectiva întreprindere. Foarte bună întrebare pentru doamna Paul. Uh, Um, legislația fiscală germană în afară, dacă am înțeles bine, așa v-ați uh, pronunțat. Da, aliniatul 370 70 uh, din legislația fiscală uh, sprijină, în primul rând, um, veniturile obținute în Germania. Cu alte cuvinte, sancționat poate fi doar ceea ce, acel delict care vizează veniturile dobândite în Germania. Cu alte cuvinte, un angajat bancar uh, care contribuie la um, ajută un client american să și ascundă câștigurile, uh, nu poate fi sancționat, există uh, și clienți, există de pildă angajați bancari din Elveția care um, au fost trași la răspundere pentru că au contribuit la evaziunea fiscală din Germania. Cred că cooperarea între uh, procuraturi se îmbunătățește, însă nu pot să vă spun foarte multe în acest sens. Cred, sincer, că din punct de vedere național, în continuare se pot face multe îmbunătățiri. Mulțumesc, domnule Kemmer mm, sau domnule Hășe. Exista o întrebare referitoare la numărul societăților, dacă acesta a scăzut de când uh, am aflat uh, cum stau lucrurile. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Uh, domnul Chemer, în declarația sa introductivă, a afirmat deja cum stau lucrurile. Am spus că noi nu putem vorbi despre uh, relațiile comerciale ale, client, ale membrilor noștri, iată de ce nu vă putem uh, spune cum stau lucrurile, am spune doar că ghicim, nu știm, că în urma publicării documentelor uh, Panama, o bancă sau două s-a gândit că poate Uh, nu e tocmai inspirat să continue cu uh, anumiți clienți care sunt, uh, au o reputație îndoielnică din punct de vedere juridic. În ceea ce privește registrul transparenței, ne bucurăm. De altfel, e o solicitare care a fost prevăzută în uh, cea de-a patra directivă pentru spălarea de bani dacă e să fie un registru, trebuie în cele din urmă să fie cu adevărat un registru, trebuie să ne putem baza, cu alte cuvinte, pe ce este trecut în acel registru, iar acesta trebuie să fie valabil nu doar pentru Germania și Europa, ci la nivel internațional. Ar putea să fie o evoluție extrem de utilă, mai ales având în vedere documentele Panama. Acum, uh, problema noastră că deja e 10 și 43 uh, și acest uh, prim grup de discuție era prevăzut doar până la 10.45. Îl rog pe colegul Morel, colega Tom și domnul Lucas să pună o întrebare scurtă care să primească un răspuns succint. Domnul Morel, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint și mă adresez Asociației Băncilor din Germania. Vă las să vă puneți căștile pe urechi. Nu vreau uh, să mă refer la situația din Germania, pentru că, sincer, nu o cunosc foarte bine. Eu cunosc mai bine băncile franceze, dar, uh, în opinia mea, nici acestea nu sunt mai breze decât cele din Germania. Acum, sigur că intervențiile orale ale participanților sunt binevenite, dar uh, ei au avut amabilitatea să ne transmită și niște răspunsuri scrise foarte complete, care ne ajută să uh, avansăm uh, în demersul nostru în cadrul Comisiei pentru Panama Papers. Am citit documentele dumneavoastră cu atenție și este prima dată când instituții financiare sunt atât de explicite asupra faptului că nu a existat o responsabilitate a băncilor în ceea ce se întâmplă în zilele noastre. În documentele dumneavoastră spuneți că cerințele de vigilență privind de tranzacțiile suspecte sunt excesive. Adineauri spuneați etica nu-i treaba noastră, dar pe de altă parte spuneați că există lacune în uh, reglementări. Dar acum spuneți că nu vreți nici prea multe reglementări, că sunt excesive. Președintele întrerupe. Vă rog să puneți o întrebare uh, Vin acum la întrebare. Credeți că cerințele de vigilență privind tranzacțiile suspecte sunt excesive? Și mă bazez acum pe documentul dumneavoastră. Aceasta este întrebarea mea. Apoi spuneți că consumatorul este responsabil să își îndeplinească obligațiile fiscale. Chiar credeți asta? Pentru că consumatorul, clientul, nu poate să facă inginerie fiscală decât dacă este ajutat de bancă. Și aceasta este o întrebare precisă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Sugerez uh, să își pună întrebarea și doamna Tomci și apoi răspunsurile vor fi date împreună la cele două întrebări. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Kemmer. Aștept uh, să găsiți canalul de traducere. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte în introducere. Cei care se angajează în uh, evaziune fiscală, în spălarea de bani, în fraude, au nevoie de ajutor, nu pot să o facă de capul lor. Au nevoie de bănci și de alți actori care să îi sprijine în aceste infracțiuni. După părerea mea, băncile își asumă într-un fel răspunderea deplină, pentru că ele sunt o verigă din acest lanț. Și am o întrebare, domnule Kemmer. Credeți că din cauza rolului pe care îl joacă, băncile ar trebui să-și asume răspunderea totală în materie de spălare de bani? Și răspundeți-mi, vă rog, cu da sau nu. O altă întrebare. Tot acest proces uh, are loc la nivel global. Noi suntem aici în Parlamentul European și avem posibilități de acțiune limitate. Dar chiar dacă opțiunile noastre sunt limitate, nu înseamnă că nu putem să facem nimic am uh, auzit uh, apeluri explicite astfel încât să fim mai activi. Puteți uh, să ne semnalați o acțiune pe care putem să o întreprindem astfel încât să fim mai eficienți, măcar la nivel legislativ? Și o ultimă întrebare, dacă îmi dați voie, domnule președinte. Vorbim pe de o parte de legislație. Legislația este suficient de eficientă, o respectăm, o încălcăm, avem uh, suficiente acte legislative, suficiente reglementări? Și a doua întrebare se referă la aspectul moral. Practic, băncile uh, contribuie la spălarea de bani, deci acționează moral. Mulțumesc uh, foarte mult. Mi-e teamă că nu prea mai avem uh, timp. Domnule Luche, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Höhe. Ați spus că sunt foarte multe motive juridice pentru care este posibilă crearea unei companii offshore. Aș vrea să știu un lucru. Cunoașteți astfel de motive legitime? Puteți să ne dați exemple de motive legitime pentru care cineva înființează o companie offshore? Acum, sigur că acest termen legitim uh, este subiectiv, uh, poate face obiectul interpretărilor subiective. Dar Uh, suntem cu toții de acord uh, că un motiv legitim nu este înființarea în uh, scopuri de evaziune fiscală sau de ascundere de active. Nimeni nu și-ar închipui că acesta este un motiv legitim pentru a crea o companie offshore, dar ne puteți da un exemplu de motiv legitim pentru care să existe o astfel de companie offshore? Și apoi ați putea să spuneți că o bancă poate deschide conturi offshore doar dacă există documentație și un motiv legitim? Cine dorește să răspundă? Mai întâi domnul Hehe. Am să încep uh, cu, domnul, uh, cu întrebarea domnului Luche legată de motivele legitime. Am să fac o referire la o discuție pe care am avut-o înainte de această um, audiere cu reprezentanți uh, ai companiilor din Germania. Există probleme legate de transparență. Ei spun că cerințele de transparență sunt prea stricte, iar uh, companiile de familie sunt îngrijorate că ar putea să facă obiectul unor investigații. Eu nu cred că este total uh, greșit acest lucru. Există oameni care respectă cerințele fiscale și vor să își găsească niște locuri în care să-și protejeze activele. Nu vreau să fiu greșit înțeles. Bineînțeles că toate obligațiile fiscale trebuie să fie respectate și bineînțeles că banca este responsabilă doar într-o oarecare măsură. Mulțumesc foarte mult. Știu că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă am, am să încerc să răspund la toate întrebările deodată. Întrebarea era care sunt aspectele morale atunci când băncile sprijină evaziunea fiscală și spălarea de bani. Trebuie să vă spun că nicio bancă nu are un interes să facă asta. Microfonul vorbitorului se întrerupe. Îmi cer scuze. Am să încep cu începutul. Bun, nicio bancă nu are nici, niciun interes să, să încalce legea. Și în afara aspectului juridic, există și considerente economice. Riscul de a pierde clienți este atât de mare încât băncile nu se hazardează să facă ilegalități. Sigur că poate asta nu s-a întâmplat uh, în trecut, nu sunt eu în măsură să apreciez ce s-a întâmplat în trecut, dar în ultimii ani cu siguranță am, făcut, am văzut schimbări majore. Riscurile sunt atât de mari încât nicio bancă nu va face nimic care să o pună în pericol. Președintele, vă mulțumesc uh, foarte mult. Uh, tuturor, nu avem timp pentru concluzii, am luat, am luat note, am făcut procesul verbal, vă mulțumesc tuturor pentru participare. Am notat uh, toate întrebările și răspunsurile și vom uh, urmări cu atenție ceea ce se va întâmpla în continuare. Dacă aveți contribuții pentru elaborarea cadrului juridic, suntem interesați să ascultăm ceea ce aveți de spus. Avem o pauză de 5 minute înainte să trecem la cea de-a doua parte a audierii noastre. Vom discuta despre cazul Nordea Bank o al- ne vom concentra pe o altă parte din Europa. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și continuăm în câteva minute. Ich bitte Platz zu nehmen. Vă rog să luați loc. Vom începe cea de-a doua parte a audierii noastre de astăzi. Încă de la început o să stabilim lista vorbitorilor. Văd că este un interes uh, foarte mare din partea colegilor, chiar dacă există voturi în alte comisii. Vă mulțumesc foarte mult pentru interes și pentru participare. Oricum, uh, deschid uh, cel de-al doilea grup de discuție, care se referă la cazul Nordea. Îi urăm bun venit domnului Søren Christensen. Sunteți aici? Așa, Søren Christensen este prezent, este de la Corporația Daneză de Radiodifuziune. Dumnealui este jurnalist de investigație în cadrul Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație. Îl avem alături de noi și pe Matthew Elderfield, care este Head of Group Compliance și membru al conducerii Nordea și pe Johan Ekval, care este șef de resurse umane la Nordea. Îi avem uh, de asemenea alături de noi pe Bjorn Rize și Andreas uh, Sten de la Mannheimer Swartling, care este o firmă de avocatură importantă din uh, regiunea nordică. Am văzut că sunteți cu toții prezenți. Am văzut că ați participat și la primul panel de discuție. Probabil ați înțeles care este ah. procedura, deci nu am să repet acum toate regulile. Această audiere este difuzată online. Uh, fiecare are timp de vorbire, timp de șapte minute. Domnul Christensen, aveți cuvântul. Mulțumesc. Stimați membrii ai Parlamentului European, vă mulțumesc că, uh, că m-ați invitat uh, să vorbim despre rolul nostru în um, Panama Papers și în cazul Nordea. Am o scurtă prezentare și am să prezint uh, slide-urile. În uh, paradisurile fiscale, băncile joacă un rol important, uh, indiferent uh, de cine sunt clienții, întotdeauna este implicată o bancă sau mai multe. De aceea, rolul băncilor este extrem de important. Dacă vrei să ai companii precum Mossack Fonseca sau să alegi țări precum Panama pentru a ascunde bani sau active. Împreună cu colegii din Uh, ICIJ, uh, am investigat uh, Nordea timp de un an și am să vă dau câteva exemple ale constatărilor noastre, dar mai întâi am să vă dau câteva cifre. Am găsit 11.000 de rezultate um, de clienți Nordea ai Panama Papers și legături cu Mossack Fonseca. De asemenea, activitatea Nordea cu Mossack Fonseca a fost desfășurată de la sediul Nordea din Luxemburg. Uh, pe lista băncilor uh, cu cele mai multe companii uh, care au lucrat cu Mossack Fonseca, Nordea se clasa pe locul 6 și, în general, peste 500 de bănci înregistrate au înregistrat peste 15.000 de companii cu Mossack Fonseca am arătat că Nordea a avut o relație apropiată cu Mossack Fonseca și a avut mai multe întâlniri cu, ace- cu angajații acestei firme. Vedeți un exemplu pe ecran, în care un angajat de la Nordea a spus companiei din Panama că zilele în care corporațiile din Panama erau folosite pentru a evita uh, impozitele cu la sursă s-au uh, sfârșit, ceea ce ne-a dus la concluzia că au existat uh, vremuri de glorie în care astfel de structuri erau folosite pentru a evita impozite în uh, țări precum Danemarca sau alte țări europene. Am arătat cât de absurd este această arhitectură și că Nordea avea cunoștință de ea. Nordea uh, a scris către Mossack Fonseca de mai multe ori în decurs a trei ani despre un uh, director de la 30 de companii uh, ale clienților Nordea, dar problema era că acel director era mort de 8 ani. Acest e-mail arată de asemenea că nici nu contează așa de mult. Nordea vrea doar ca acel director să fie înlocuit în uh, cazul în care acest lucru este relevant, și am încheiat citatul. Totuși, uh, aceste companii trebuie să fie companii reale, cu administratori reali, pentru a ascunde activele pe care le dețin. Am uh, scos la iveală o altă practică de business dubioasă a Nordea, și anume um, Uh, antedatarea sau datarea retroactivă a documentelor. Acesta este un e-mail în care un angajat danez al Nordea din Luxemburg cere ca un document uh, să fie antedatat cu aproape 2 ani în numele unui client uh, danez. Mailul era trimis în 2012, dar documentul a fost antedatat 2010. Care a fost răspunsul Mossack Fonseca? Nicio problemă. Ba chiar au uh, stabilit o taxă uh, pentru stabilirea unei date retroactive. Nordea a recunoscut uh, imediat că această practică a fost greșită și și-au schimbat ulterior practica. Bineînțeles că Nordea nu este singura bancă care își ajută clienții să facă astfel de lucruri. Cea de-a treia mare bancă din Danemarca, Jyske Bank, uh, a fost uh, găsită și ea în dezvăluirile Panama Papers uh, și în Offshore Leaks. La vremea respectivă, în 2013, chiar am vizitat sediul Giske Bank din Elveția sub acoperire și atunci ne-au dat foarte multe sfaturi despre cum să ne ascundem banii. De exemplu, să ne mutăm în Regatul Unit, să facem o companie în Gibraltar și să ne lăsăm banii în Elveția. În aceeași serie de documentare care am primit uh, sfaturi despre cum să plătim mai puține impozite sau să nu plătim deloc impozite. Uh, una dintre cele mai mari firme de avocatură din uh, Danemarca a făcut acest lucru și, de altfel, una dintre cele mai mari firme de audit din lume, Ernst Young. Concluzia a fost că clienții nu pot să se ducă în paradisuri fiscale singuri, ci au nevoie de ajutor, pentru că regulile și reglementările sunt prea complexe. După cum știți, Nordea a făcut o investigație după uh, ce am dezvăluit noi. Dar aceasta nu a fost o investigație totală a activităților Nordea în uh, paradisurile fiscale. Nordea a verificat uh, doar 137 de companii active pe care clienților le aveau um, cu Mossack Fonseca. Noi am găsit peste 400 de companii care au fost uh, dezvăluite în Panama Papers. Raportul băncii din iulie anul trecut a arătat că Nordea nu a putut demonstra că a făcut verificările necesare. Totuși, în raportul său a concluzionat că nu a facilitat evaziunea fiscală, chiar dacă noi și colegii noștri din Scandinavia am dezvăluit că Nordea comandase crearea de companii fantomă, companii tip cutie poștală în paradisuri fiscale binecunoscute. cunoscute. Nordea uh, a început uh, să acționeze încă din 2009, uh, după care au spus că ei uh, nu au legătură cu acei administratori care au cerut uh, antedatarea documentelor și așa mai departe. Când noi am făcut aceste dezvăluiri, Nordea a spus și a afirmat categoric că nu a participat în niciun fel la aceste practici de evitare fiscală și că au respectat toate legile. Dar 24 de ore mai târziu s-au cerut scuze, au reacționat la televiziunea suedeză irlandeză și au promis că o să taie toate legăturile cu Mossack Fonseca. Uh, concluzia mea este că dacă uh, o bancă îți spune că nu poate să înceteze să colaboreze cu această companie, uh, totuși trebuie să știți că Nordea exact asta a făcut după dezvăluirile noastre. Dar la, până la urmă au decis să întrerupă toate legăturile cu Mossack Fonseca. Sunt curios să știu de ce Nordea nu a făcut asta acum mulți ani. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Christensen și La fel s-a întâmplat uh, și la celălalt uh, grup de lucru. Acum, uh, domnul Elderfield, în numele Nordea. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mulțumesc că m-ați invitat să particip la întâlnirea de astăzi și să contribui la această dezbatere importantă pe care Parlamentul European o poartă internațional pe chestiunea uh, eludării și evaziunii fiscale, spălării uh, banilor, companiile uh, offshore și beneficiarii efectivi. Sunt însoțit de colegul meu, Johan Ekval, care uh, a activat timp de 9 luni anul trecut uh, pentru a uh, conduce investigația în ceea ce privește structurile offshore. Vreau să fac o actualizare a datelor în legătură cu uh, acțiunile pe care le-am uh, întreprins uh, în primăvara anului 2016. Cred că asta va fi de folos pentru comisie. O să încep prin a spune că uh, cea, în calitate de cea mai mare bancă din uh, zona nordică recunoaștem importanța respectării uh, standardelor. De la bun început știm că am fost sub aceste standarde ridicate și ale reglementatorilor. Mass media uh, a adus în centrul atenției aceste probleme și ne-a făcut să ne uh, examinăm practicile mai atent. Dați-mi voie de asemenea să spun că luăm foarte în serios uh, învățămintele pe care le-am tras în legătură cu îmbunătățirea standardelor de combatere a spălării banilor. De asemenea, încercăm să facem schimbări în cultura băncii pentru a avea o etică și o responsabilitate sporite. Uh, ca dovadă acestei abordări uh, serioase, uh, grupul de conformitate și grupul de risc operațional cu ajutorul Mannheimer Swartling au condus o investigație pe plan intern. Mannheimer ne-a ajutat foarte mult pentru documentarea concluziilor. Rezultatele acestor investigații arată că au fost neajunsuri semnificative în ceea ce privește aplicarea uh, standardelor privind combaterea spălării banilor. După cum știți, este o zonă în care banca uh, a avut probleme, ceea ce a dus la san sancțiuni. Investigația a dus la lumină faptul că Nordea uh, Luxemburg a adoptat politici interne care erau mai stricte decât uh, legislația noastră. Totuși, acestea nu au fost aplicate uh, suficient de riguros. Investigațiile nu au uh, adus la lumină dovad, dovada că angajații au contribuit la evaziune fiscală. A fost un program care a urmat aceste investigații, apoi avem un program în ceea ce privește infracționalitatea acesta este contextul altor îmbunătățiri ale cadrului de conformitate. Să fiu cât mai concret și o să vă spun câteva acțiuni concrete pe care le-am întreprins. Am închis 111 conturi după Panama Papers avem o revizuire strategică a activităților din Luxemburg uh, cu o reducere a uh, bazei de clienți și a structurilor offshore. Am uh, revizuit politicile fiscale, am impus standarde mai riguroase care se aplică la nivelul întregului grup. Avem standarde de conduite care sunt prioritatea noastră pentru un cod de conduită mai riguros pentru toți angajații și avem un comitet de etică condus de președintele uh, Consiliului de Administrație. Punem în aplicare criterii mai stricte noi pentru acceptarea unor clienți bancari cu structuri offshore, clienți noi, inclusiv evaluarea complexității acestora. Suntem mai integrați, am integrat mai mult uh, operațiunile uh, de la Luxemburg în operațiunile nordice ale băncii. De asemenea, uh, continuăm să facem îmbunătățiri, mai avem multe de făcut pentru a îndeplini noile standarde de conformitate. Băncile din toată lumea, mari sau mici, încearcă să uh, se adapteze la noile um, reglementări mai uh, dure și așteptările în ceea ce privește conformitatea în domeniul fiscal. Am învățat și lecții de în politică publică. Adevărul este că cu cât aplicăm mai riguros uh, uh, standardele de combatere a spălării banilor pe plan internațional, reușim să uh, facem acest lucru și la nivelul băncii noastre. Totuși, Obligațiile de raportare în ceea ce privește uh, spălarea banilor arată că există domenii în care cadrul de politică publică ar putea să fie consolidat de autorități europene și internaționale. De pildă, un uh, standard uh, comun în ceea ce privește planificarea fiscală Uh, cerințele uh, de documente care trebuie să fie depuse ar putea să fie analizate în continuare de comitetul nostru de etică. Uh, sper să putem discuta aceste chestiuni în profunzime. Aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Elderfield. Dacă am înțeles corect, au fost întreprinse acțiuni care acție la aceste cazuri, dar sigur vrem să auzim mai multe. Acum Eh, vreau să știu cine va începe, domnul Hiza sau domnul Start. Domnul Hiza. De la Mannheimer's Wortling. Vă rog, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Bună dimineața, domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru că ne-ați invitat să împărtășim experiența noastră în calitate de investigator extern uh, al implicării Nordea în uh, cazul Panama Papers. După uh, publicarea Panama Papers, cele două funcții de control secundar, grupul de conformitate și grupul de risc operațional, au fost instruite de către președintele Consiliului de Administrație al Nordea Group să Uh, facă o anchetă uh, independentă pe plan intern. În paralel, Mannheimer Swarting a fost numit de către președintele Consiliului de Administrație ca investigator extern și monitor. Eu, Björn Riese, am condus acest proiect în numele Mannheimer Swarting, uh, ajutat de Andreas Steen, care este lângă mine aici. Așa cum am spus, Mannheimer Swartling este uh, cea mai mare firmă de avocatură în uh, zona uh, nordică Printre investigațiile publice pe care le-am făcut anterior, putem să menționăm uh, investigația în ceea ce privește Telia Soneras, uh, investițiile acestea în Uzbekistan, uh, pentru că au fost acuzații de corupție. În acest caz am avut două sarcini. Prima a fost determinată de cererea autorității de reglementare a unui grup suedez, FCA, Uh, de a face o revizuire uh, din punct de vedere al uh, gestionării riscului în legătură cu modul în care Consiliul de Administrație al Nordea Bank din Luxemburg a identificat, monitorizat și elaborat rapoarte în ceea ce privește operațiunile structurilor offshore și, în al doilea rând, ce decizii au fost luate pe baza acestor rapoarte. A doua sarcină a fost uh, Uh, să uh, acționăm ca și consultanți și să monitorizăm investigația care a fost uh, purtată de către cele două grupuri, cel de conformitate și de risc operațional, pentru a confirma profesionalismul de înaltă calitate și faptul că concluziile reflectau realitatea. În scopul investigației noastre am intervievat persoanele pertinente, am uh, revizuit uh, <clears throat> toate graficile, politicile și instrucțiunile, precum și procese verbale ale întâlnirilor Consiliilor de Administrație, rapoarte privind riscul, rapoarte privind conformitatea, din 2009 uh, în prezent, peste 880 de documente. Apoi am uh, urmărit uh, procesele uh, de activitate, procesele de lucru al celor două grupuri de conformitate și de risc operațional. Concluziile au fost prezentate la o conferință de presă din 20 iulie 2016. La, în același timp, rapoartele Nordea și Mannheimer Swartling au fost date publicității. Dacă încercăm să facem un pas înapoi și să vedem lucrurile, am văzut că în 2009 Nordea Luxemburg a luat o serie de măsuri pentru o, o transparență sporită, s-a spus asta în partea introductivă, și au mers dincolo de standardele obișnuite ale acestui domeniu. Acest uh, lucru s-a făcut uh, din dorința de a face uh, față cerințelor tot mai mari. Pe plan intern, acest proces uh, a fost uh, denumit onshore transition. Uh, punctul de pornire al acestui onshore transition a fost introducerea unui nou cod de etică 2009, o inițiativă urmată de alte acțiuni. Mi s-a explicat totuși că obiectivul principal al uh, onshore transition a fost un grad sporit de transparență și o raportare fiscală pentru toți clienții, cu sau fără structuri offshore, dar aceste măsuri nu au uh, vizat uh, desfințarea acestor structuri uh, offshore. Au fost, sigur, o serie de legi și dispoziții în Luxemburg în ceea ce privește combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, iar Banca din Luxemburg avea aceleși, aceleași îndatoriri în această privință. Totuși, și asta este important, structurile offshore nu sunt ilegale, însă au putut fi folosite de clienți ca instrumente pentru uh, evaziune fiscală sau spălarea banilor. Și acest lucru a creat un risc uh, inerent. Uh, deși direct, cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor nu a fost încă pusă în aplicare în uh, legislația din Luxemburg, uh, evaziunea fiscală nu constituia, deci, o infracțiune primară. Uh, acum uh, aș a uh, pleca asupra concluziilor concrete ale raportului nostru. Consiliul de Administrație al Băncii din Luxemburg cunoștea și identificase riscurile legate de operațiunile offshore, nu a identificat și nu a abordat procesul de evaluare a riscului ca atare. Și uh, Operațiunile asociate cu structurile offshore nu au fost uh, raportate uh, în mod uh, specific Uh, și uh, nu au corespuns strategiei comerciale și cadrului în ceea ce privește apetitul uh, pentru risc. Totuși, am ajuns la concluzia că investigația nu poate să fi reflectat situația actuală. În plus, am ajuns la concluzia că neajunsurile care împiedicau înțelegerea acestor chestiuni erau mari concluzia corectă pe care putem să o tragem este că uh, au existat uh, proceduri insuficiente pentru a asigura implementarea eficientă și efectivă a proiectului Onshore Transition, în special codul de etică. Așa cum uh, am menționat, uh, grupul pentru risc operațional și grupul pentru conformitate a prezenta concluziile sale la aceeași conferință de presă. Uh, aceste sarcini au fost făcute cu profesionalism în definirea uh, scopului, metodei, structurii și documentării concluziilor, iar uh, concluziile au reflectat um, ceea ce a ajuns, au reflectat concluziile acestor două grupuri de lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rise, pentru prezentarea introductivă. Uh, trecem acum la procedura pe care ați văzut-o și la primul panel. Uh, acum vom asculta uh, raportorii. Domnul Cofud, o să trec direct la subiect. În Panama Papers se spune că șapte cazuri uh, în care angajații Nordea uh, au uh, uh, rugat pe cei de la Mossack Fonseca să antedateze documentele deci documente din 2012 uh, uh, au fost antedantate cu 2010. În investigația internă s-a ajuns la concluzia că nu s-a făcut nimic ilegal, nu s-a întâmplat nimic ilegal. Deci cum se poate ca falsificarea documentelor să fie legală? Asta e prima întrebare. În al doilea rând, Nordea a spus în repetate rânduri că a cerut uh, clienților să își raporteze activele la autoritățile fiscale naționale. Dacă așa s-a întâmplat, de ce au fost create aceste uh, companii în Panama și în Virgin Island? Deci, de ce nu s-a făcut o înregistrare a beneficiarilor uh, efectiv? Deci, de ce Nordea a ajutat să facă acest lucru, iar Monsac Fonseca este numai una dintre firmele de avocatură care au ajutat la crearea unei astfel de structuri puteți să spuneți că acum nu aveți activități similare cu firme precum Mossack uh, Fonseca pentru crearea unor astfel de structuri uh, offshore care sunt folosite în scopul spălării banilor uh, și evaziunii fiscale? Mulțumesc. Cine începe? Domnul Ederfield. Începând cu problema uh, procurii și a beneficiarilor finali efectivi. Potrivit uh, legii, uh, legislației din Luxemburg s-a pus întrebarea dacă acest lucru este uh, legal sau nu. Angajații nu trebuiau să antedateze, nu aveau nevoie să facă acest lucru. Acum, pentru a răspunde la această întrebări, în întrebare și de ce și ce facem în legătură cu structurile offshore. Ne asigurăm ca legislația privind combaterea spălării banilor uh, să fie aplicată corect, uh, să fie îndeplinite obligațiunile fiscale și să existe cerințe minime pentru o abordare uh, a conformității fiscale. Dacă am fi procedat mai bine în trecut în legătură cu spălarea banilor, uh, nu am fi ajuns uh, la aceste rezultate. Am fi putut să identificăm uh, sursa fondurilor. Sigur, este o verigă slabă și acest lucru s-a înțeles și încercăm să facem lucrurile mai bine. În ceea ce privește standardele privind combaterea spălării banilor, standardele AML, vrem să transmitem acest mesaj deci, există standarde minime și trebuie să ne întrebăm de ce clienții au astfel de aranjamente offshore. Asta am încercat să explicăm și în trecut, încercăm să facem acum. De aceea cred că standardele internaționale îmbunătățite vor fi de ajutor. Standardele trebuie să fie acceptabile și aș putea să vă dau și alte exemple, domnule președinte. Uh, da, uh, pentru a um, completa cele spuse în legătură cu procurile date, există cerințe pentru o serie de criterii uh, cumulate care trebuie să fie îndeplinite înainte ca cineva să spună că antedatarea este o infracțiune. Și aspectul cheie care lipsea a fost Uh, beneficiul pe care avea angajatul cerând o astfel de uh, antedatare. Sigur că exista un avantaj, un beneficiu ascuns, uh, uh, ilicit pentru un angajat care face acest lucru. Nu au existat dovezi uh, care să arate că acest lucru s-a întâmplat. De aceea am ajuns la această concluzie. Totuși, nu acceptăm antedatarea și uh, am acceptat consecințele în această privire privință. Mă scuzați. Antedatarea documentelor, din câte știu, este întotdeauna o infracțiune. Domnule Cofort, antedatarea documentelor nu este o practică ilegală, nicăieri. Vreau să știu care au fost consecințele pe plan intern după acest lucru s-a întâmplat la Nordea. Nu ați răspuns la a doua întrebare. Puteți să spuneți că nu aveți uh, activități curente cu uh, firme asemenea uh, Mossack Fonseca? Fonseca? Mulțumesc, vă rog. În ceea ce privește consecințele, pentru persoanele care au fost implicate în acțiuni de antedatare sunt, fac obiectul unui uh, proces disciplinar, însă sunt uh, persoane uh, tinere care nu fac parte din conducere. Pentru cei din conducere care au fost implicați vor exista consecințe financiare. Vor fi reduse primele în conformitate cu procedurile și legislația europeană. În ceea ce privește relațiile cu firme uh, similare Monsac Fonseca, cred că în loc să spunem că unele firme sunt bune, altele sunt uh, mai puțin bune, vrem să vedem care este structura clienților pe care o au. Trebuie să uh, înțelegem uh, dacă uh, clienții fac uh, obiectul uh, unor scad sub incidența standardelor comune de raportare sau nu. Trebuie să existe o simetrie între fiscalitate și fluxul de capital. Este esențială structura corporativă. Pe baza acestei analize, Știm ce administrație uh, face o treabă bună, ce jurisdicție uh, își desfășoară activitatea conform legislației. Însă nu există un standard internațional privind substanța corporativă, nu există un standard în legătură cu planificarea fiscală. Uh, Uh, în această zonă încercăm uh, să elaborăm reguli uh, mai stricte, să analizăm exact ce efect vor avea astfel de reguli. Mulțumesc pentru domnul Christensen. Doriți să adăugați ceva? Vă rog. Nu? Peter Iercek, coraportorul. Mulțumesc, domnule președinte întrebarea adresată Nordea. Sucursalele Nordea și procedura de due diligence uh, relația între uh, bănci și uh, sucursale. Cum funcționează atunci când îndeplinesc politicile due, due diligence? Dacă sucursala este într-o țară, mai ales într-o țară cu risc înalt, banca, de pildă, din uh, Europa se bazează pe analiza due diligence făcută într-o terță țară și dat fiind că după uh, investigația noastră uh, internă ați adus uh, schimbări acestei proceduri due diligence pentru terțe țări? Uh, mulțumesc. Domnule Ederfield. Pentru a fi uh, cinstit, una dintre slăbiciunile din uh, trecut a constituit o uh, abordarea uh, centralizată centralizată. Una dintre inovările uh, pe care le-am adus a fost uh, nu numai să avem o politică uh, la nivelul unui grup înalt, ci standardele privind combaterea spălării banilor să fie aplicate în fiecare grup. Deci definirea unui client cu risc înalt și Uh, prin definiție, structurile offshore trebuie să prezinte un risc ridicat și este un lucru pe care am încercat să-l aplicăm în mod coerent și consecvent uh, în toate sucursalele noastre. La clienții uh, cu risc înalt am introdus resurse de conformitate sporite. Unul dintre învățămintele pe care le-am tras este că e nevoie de o abordare globală cu standarde coerente și uh, trebuie să vedem care sunt uh, obligațiile globale care să fie în conformitate cu uh, cele locale. Uh, lucrurile nu sunt finalizate, încă mai lucrăm. Am lucrat ca uh, autoritate de supraveghere timp de 15 ani, am lucrat și în alte bănci, însă uh, această abordare uh, uh, globală mai coerentă este ceea ce vizăm în momentul de față. Mulțumesc. Doriți să răspundeți și dumneavoastră? Bun. Profesor Darius Rozati, vă rog, pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc uh, și uh, invitațiilor noștri pentru aceste prezentări uh, foarte interesante legate de cazul Nordea. Am câteva întrebări. Prima se adresează domnului Christensen. Am senzația că a transmis clar mesajul că fără rolul activ al băncilor, majoritatea acestor practici nu ar fi fost posibile. Întrebarea mea așadar este următoarea. Ce putem să facem în acest sens? Ar trebui să reglementăm mai mult? sectorul uh, bancar uh, din afară sau cumva să reducem stimulentele pentru ca băncile să îi ajute pe clienți să-și deschidă conturi offshore. Ce abordare ar trebui să adoptăm la nivel european? Următoarea întrebare se adresează domnului Elderfield. Ce credeți despre FATCA la nivel european? Credeți că o astfel de mm, legislație similară celei din Statele Unite ar reduce oportunitățile de spălare de bani? Și altă întrebare foarte specifică. De ce a ales Nordea uh, să se folosească de banca sa din Luxemburg, de filiala sa din Luxemburg, pentru a desfășura afaceri cu Mossack Fonseca. Au existat uh, caracteristici uh, specifice ale acestui, uh, ale reglementărilor și mediului fiscal din Luxemburg sau au existat și alte motive? Mulțumesc foarte mult, domnule Rosati. Domnule Christensen, Mulțumesc foarte mult! Când vorbim despre reglementări, uh, lasă latitudinea politicienilor să facă asta. Eu nu sunt aici să fac reglementări. Însă, cred că este important uh, să urmărim îndeaproape băncile. Trebuie stat cu ochii pe bănci ca să-și schimbe cultura. În uh, raportul uh, din iulie s-a schimbat uh, termenul de structură fiscală agresivă cu structură fiscală complexă. Uh, foarte mulți directori generali de bănci folosesc acest termen complex după scandalul Panama Papers. Vreau să spun un lucru important. De fapt, nu este responsabilitatea băncilor și mă refer aici la schimbul de informații. Nu este suficient uh, să ai uh, schimburi de informații sau acorduri. Trebuie să existe niște date concrete. De exemplu, Danemarca are un acord de câțiva ani cu Panama pentru a schimba informații, dar nu sunt informații care să fie schimbate. Nu au date despre proprietari, nu au registre, nu au evidențe pe care să le poată folosi autoritățile daneze din domeniul fiscalității. Deci dacă n-ai ce să schimbi, degeaba ai un acord de schimb de informații și va trebui să monitorizăm situația îndeaproape. Vă mulțumesc foarte mult! Sigur că sunt uh, demersuri la nivel internațional în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnul Elderfield, legat de o legislație similară FATCA în Europa. Din câte înțeleg eu, uh, Europa aplică standardele comune de raportare ale OCDE, deci practic asta face și FATCA. Acum, dacă mă întrebați uh, care ar fi o abordare eficientă, atunci răspunsul meu este să implementați uh, legislația împotriva spălării banilor și aceste standarde de raportare. De asemenea, să aplicați și cerințele Know Your Customer, după care colectați informații și le trimiteți la autoritățile fiscale. Deci, uh, Europa se încadrează în acest context al reglementărilor OCDE, CRS. Și cred că acest lucru este corespunzător. Apoi, sigur că pot uh, fi aduse niște amendamente de substanță. În ceea ce privește Luxemburgul, uh, acesta s-a dezvoltat ca un uh, centru de administrare a activelor. Este și un centru internațional în domeniul bancar internațional. Deci, uh, Luxemburg uh, are acest uh, mediu care este favorabil nu doar pentru Nordea, ci și pentru alte bănci. Mulțumesc foarte mult, domnul Rise. Profesorul Rosati s-a referit la subiectul reglementării și la faptul că tonul trebuie dat de la vârf. Din experiența mea, întotdeauna este bine să existe reglementări. Reglementările sunt necesare și sunt deja foarte multe reglementări. Cred că însă că acest scandal arată că pe lângă reglementări este nevoie și de o presiune de la vârf, este nevoie de presiune um, de la managementul băncilor, dar și de la alți factori de interes și uh, cred că o mai mare reglementare va crește presiunea în rândul instituțiilor financiare să, se res- să respecte reglementele, pentru că doar reglementările în sine nu rezolvă problema. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Acum uh, vom avea anchete separate legate de Luxemburg și vom vizita Luxemburgul care are niște condiții, condiții speciale de oferit, niște stimulente. Emanuel Morel acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări. Am să revin uh, la Luxemburg și mă adresez acum băncii Nordea. În pofida prezenței uh, nordice, uh, despre care vorbiți în ancheta internă. Activitatea dumneavoastră de Private Banking International este în Elveția, în Singapore și în Luxemburg. Așadar, Dumneavoastră menționați în anchetă că cea mai mare parte a activităților se fac prin telefon sau prin mail. E foarte simplu să deschizi un cont. Și tot de ce fix în Luxemburg ați ales să faceți aceste activități? Uh, Poate că din motivul menționat în ancheta externă. Nu există nicio regulă specifică de Know Your Customer în Luxemburg, plus că menționați în ancheta dumneavoastră că în Luxemburg băncile nu au obligația de a informa autoritățile și nici companiile mamă cu privire la cazurile de evaziune fiscală ale clienților lor. Uh, și dacă ați fi avut de ales o altă țară europeană, unde v-ați fi dus în afară de Luxemburg? Apoi, există o altă întrebare. Uh, nouă deputaților europeni ne lipsesc informații precise uh, pentru a acționa în uh, cazul unor inginerii fiscale. De la ce rată de impozitare efectivă considerați că nu este rentabil uh, să aduceți venituri din afara Uniunii Europene. Noi încercăm să avem o, uh, o rată minimă de impozitare în Uniunea Europeană și de avem nevoie de aceste informații. Și uh, vreau să vă cer opinia personală. Credeți că o taxă de impozitare a societăților de 10 de 0%, îmi cer scuze, ar defini un uh, paradis fiscal, pentru că unele state membre consideră că o cotă de impozitare de 0% nu este o trăsătură definitorie a unui paradis fiscal. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, foarte mult. Am uh, respins un act delegat cu majoritate calificată Mă refer la acel act delegat în care cota de impozitare să fie 0%. Nu este o practică comună. De obicei, rata minimă este de 10% sau de 12,5%. Cine vrea să răspundă? Vă rog, domnul Elderfield. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt expert în paradisuri fiscale, dar cred că definiția unui paradis fiscal este una problematică. Uh, Acum uh, putem să privim uh, un paradis fiscal din perspectiva uh, ratei de impozitare. Acum OCDE vorbește despre uh, operațiuni și despre schimbul de informații, dar există opinii diferite. În ceea ce privește amplasarea sau localizarea operațiunilor, uh, de obicei uh, există um, o rețea de filiale pentru a fi mai aproape de clienți. Um, Luxemburg, uh, Singapore, Elveția, foarte multe bănci au filiale în aceste țări, tocmai pentru a fi mai aproape de clienților internaționali. Acum um, vreau să vă spun un lucru. E corect să spunem că în trecut Luxemburg nu avea uh, componenta fiscală uh, ca o parte în aceste infracțiuni de spălare de bani. Dar acum ne concentrăm mai mult uh, pe combaterea spălării de bani. Trebuie să implementăm aceste cerințe de Know Your Customer. Am subliniat acest lucru în investigațiile noastre și lucrăm în sensul acesta. Da, și eu vreau să clarific un lucru, și anume că politica uh, de grup în domeniul spăl- combaterii spălării banilor și uh, Know Your Customer a fost aceeași în Luxemburg și în țările nordice. Deci nu există nicio diferență uh, în ceea ce privește politica noastră a băncii. Așadar, uh, Ah, bineînțeles că mm, ratele de impozitare a companiilor nu au niciun ah, impact asupra conduitei noastre în acest sens. În ancheta internă nu am găsit ah, nicio dovadă cu privire la niciun acord între Banca Nordea și Mossack Fonseca. Deci, practic, am fost un adevărat intermediar care a acționat în numele clienților. Domnule Rise, mulțumesc, domnule președinte. Cred că atâta vreme cât există diferențe între sistemele de impozitare ale țărilor, întotdeauna vor exista atracții de a trece de la un sistem la altul. Și bineînțeles că Uh, nu are cum să existe același sistem de impozitare în întreaga lume. Și acum revin la definițiile despre care am vorbit deja astăzi. Evaziune fiscală și planificare fiscală agresivă sau evitarea fiscală. Oricum, uh, lucrurile se schimbă în permanență, apar mereu noi structuri pe fondul globalizării. Aceasta este o provocare majoră, dar cred că toată lumea este de acord că evaziunea fiscală nu este legală. Consilierii, consultanții nu trebuie să îi sfătuiască pe clienți uh, să facă evaziune fiscală. Acum, când vorbim despre planificarea fiscală agresivă, este mult mai complicat. Aici Luxemburg și Irlanda joacă un rol deosebit pentru că doar cifra de afaceri și profiturile um, acestor mari companii, care sunt însă dobândite în mici țări, sunt cele care sunt taxate. Avem acest lucru așadar în um, cazul Amazon, Acolo sunt impozitate doar acele părți ale cifrei de afaceri care sunt uh, create în respectivul stat. E vorba de o formă de planificare fiscală agresivă practicată de statele membre ale Uniunii Europene. Urmează pentru ECR domnul uh, vicepreședinte. Vă rog. Herra puheenjohtaja. <clears throat> Minulla on kysymys Nordea. Mulțumesc. <clears throat> Am uh, un, uh, o întrebare pentru domnul de, de la uh, Banca Nordea. Știu că în 2015 Nordea avea 390 de uh, angajați în Luxemburg și acest număr de angajați a crescut. De asemenea, recent ați dat publicității activitățile de asigurări pe Isle of Man și acolo Uh, au fost evidențiate o serie de conturi din uh, British Virgin Islands. Am văzut uh, raportul intern și am văzut că îmbunătățiți practicile de Know Your Customer. Prima întrebare. De ce este nevoie de 393 de angajați Nordea într-o filială din Luxemburg? Uh, și asta nu înseamnă că avem dreptul să lucrăm ca o bancă, pentru că în ceea ce privește reglementările și legislația, clienții noștri se bazează pe noi și asta sporește uh, securitatea în societatea noastră și am citat. Panama Papers și dezvăluirile în legătură cu aceasta cum au uh, impactat uh, activitatea dumneavoastră. În Finlanda, Nordea are un uh, rol activ în dezbaterea la nivelul societății și economiștii noștri ne îndrumă cum să uh, avem o bună abordare a economiei uh, finlandeze. Cum uh, vedeți lucrurile după scandalul Panama? Mulțumesc. Băncile sunt vizate în primul rând. Vă rog, răspundeți. So I think on, on the last point, la ultimul punct pe care l-ați menționat, cred că aș dori să repet ceea ce am spus în declarația introductivă. Ca bancă am acceptat faptul că nu am fost la înălțimea standardelor pe care ni le-am impus uh, din punct de vedere al uh, autorităților de reglementare și al uh, clienților. Acesta este concluzia comitetului nostru de etică. Uh, uh, investigația pe plan uh, intern a evidențiat în mod clar neajunsurile activităților noastre și vom face investiții mari în conformitate, în respectarea standardelor pentru combaterea spălării banilor. Oricum, suntem în momentul de față pe o poziție mai bună decât acum 12 luni în urmă. Numărul angajaților din Luxemburg a scăzut semnificativ uh, în anul dinaintea investigației. Există o serie de angajați uh, acolo care susțin activitatea noastră și care fac verificări din punct de vedere al standardelor AML cine dorește să vină cu completări. Erau multe întrebări care merg în aceeași direcție, ce se întâmplă în Luxemburg, pers- răspunsul din uh, perspectiva germană, care arată că am avut nevoie de mult timp până când impozitul pe venitul de capital s-a concretizat la nivel european. Mulți bani au curs înspre Luxemburg, care, respect, care corespund criteriilor uh, spălării de bani. Foarte bine, urmează Doamna Maite Ruiz pentru ALDE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O observație de natură generală și două întrebări. Domnule Elderfield, dumneavoastră nu sunteți singuri. Am văzut în această comisie cum membrii GAFI nu se prindeau de nimic, cu o mână îi ajutau pe evazorii fiscali și pe, cu altă mână îi ajutau statele și nu era un joc cu sumă zero. Mie mi-a adus aminte de un film de care cu siguranță vă amintiți, Casa Blanca. La un moment dat, uh, capitanul uh, care uh, câștigase mulți bani la jocurile ilegale afirmă la un moment dat am descoperit ceva în acest local, se organizează jocuri. Uh, în ceea ce privește aceste criterii etice de care vorbeați, dacă s-ar introduce sancțiuni pentru bănci și alte entități financiare, dacă de pildă li s-ar lua licența pentru desfășurarea unor activități în jurisdicții pe care Uniunea Europeană nu le agrează, considerați că aceste norme acest, care uh, ar permite interzicerea accesului la finanțare din partea băncii centrale europene? Mulțumesc. Cine răspunde? Este o întrebare care uh, are un spectru destul de amplu. Vă rog, domnule Christensen. Nu am uh, un răspuns uh, ca uh, jurnalist, poate domnul Edelfield. Cred că sunt uh, sancțiuni aspre care s-au năsprit cu tipul și să fim clari. Nu este un domeniu de autoreglementare uh, în general. Există cele patru directive pentru combaterea spălării banilor, care sunt cât se poate declare și am spus problema noastră este că nu aveam nevoie de niște standarde minime de reglementare. Există domenii în care în momentul de față încercăm să elaborăm standarde mai aspre, standardele comune de raportare și combaterea spălării banilor. Uh, Comitetul de Etică uh, așteaptă ca băncile să facă ceva în legătură cu planificarea uh, agresivă, ceea ce nu face parte din AML, din combaterea spălării banilor. Există o dezbatere în ceea ce privește eludarea fiscală și evaziunea fiscală. Uh, un domeniu în care facem propriile reguli din proprie inițiativă este evaluarea uh, structurii corporatiste uh, și peste asta uh, sunt și uh, regulile privind combaterea spălării banilor și standardele de raportare. Exact. Dacă pot să completez, spuneți că ar avea nevoie, ar fi nevoie de criterii internaționale pentru planificarea fiscală agresivă. Care ar trebui să fie aceste criterii, dacă îmi permiteți? I think uh, a, a, a few things to consider, Mr. Chairman. Sunt câteva lucruri la care trebuie să ne gândim. Definiția OCDE, dar acest lucru nu este inclus în lege, Ceea ce abordăm în momentul de față este complexitatea straturilor structurii. Există o, o asimetrie între uh, fluxurile fiscale între structuri, însă ceea ce este important este această structură uh, corporatistă. Ce este una de, o structură corporatistă de substanță și una care nu este de substanță? Uh, consiliile de administrație se întâlnesc uh, anual. Uh, dacă Uh, se face o revizuire a conturilor, dacă uh, există uh, și alte elemente de care trebuie să ținem cont. Încercăm să arătăm ce înseamnă structura, substanța corporativă. Mitarbeiter. Mulțumesc. Uh, la Mossack Fonseca, un, un uh, angajat era director pentru o mie de firme. Urmează McCarthy pentru GUE. The couple of follow-up Mulțumesc câteva întrebări pentru reprezentanții Nortea. Am auzit criticile în ceea ce privește investigația internă care a fost lansată după ce au fost făcute uh, publice Panama Papers. Uh, acest lucru s-a făcut cu firme de avocatură, cu KPMG. Uh, sigur, au fost acuzații de dezvăluirea secretului de serviciu și acest lucru uh, a exonerat Nordea. Însă au fost niște aspecte flagrante ale investigației interne care pune probleme. Au fost uh, investigate acele structuri offshore care aveau o legătură directă cu Mossack Fonseca sau cu jurisdicția uh, Panama 29 din celelalte. Uh, o investigație internă a făcut uh, recomandări ca uh, restul de clienți uh, trebuie să fie făcuți publici pentru sau în scopuri de evaziune fiscală. Puteți să ne dați detalii în legătură cu progresele care au fost făcute în legătură cu comunicări legate de acești peste 100 de clienți în legătură cu care nu au fost date detalii și procentul pe care acești clienți îl reprezintă în portofoliu Nordea. Există de asemenea niște uh, modele uh, pe care le-am putut constata, de pildă dacă există jurisdicții specifice sau dacă există firme de avocatură anume care uh, tot apar sau dacă sau nu rezultatele acestei analize vor fi făcute publice și dacă da, când insbesondere im Mulțumesc, întrebarea era adresată în Nordea, îndeosebi în ceea ce privește numărul cazurilor de la Mossack Fonseca și alte cazuri, pentru că Mossack Fonseca e doar un simbol pentru multe probleme. O să vorbesc puțin despre investigația internă, cum am abordat-o, rigoarea cu care am făcut acest lucru. La vremea respectivă nu am fost acolo. Însă ceea ce pot să spun că unele concluzii au fost cât se poate de evidente. Uh, inclusiv uh, abordarea standardelor privind combaterea spălării banilor, AML. În acest context am avut 11 milioane uh, de uh, clienți în Nordea, în Luxemburg aveam 8.000 de clienți, deci am făcut o prioritizare, am văzut care sunt Uh, clienții uh, Monsac Fonseca au fost 110, însă ceea ce am făcut între timp uh, este să facem aceste standarde și mai exigente și să revizuim acești clienți în funcție de aceste standarde. Lucrurile nu au fost finalizate încă, lucrăm încă la acest lucru, vrem să facem lucrurile așa cum se cuvine și cu rigoare. Yes, uh, uh, două comentarii. În primul rând, în ceea ce privește amploarea acestei investigații. Am încercat să vedem dacă să investigăm toate structurile offshore deodată sau dacă trebuie să ne concentrăm asupra uh, celor din uh, Panama. Uh, sigur, am uh, uh, decis să, să ne concentrăm pe structurile offshore din Panama pentru a nu avea o investigație care să dureze foarte multă vreme. De aceea ne-am impus un termen foarte strict și fiecare structură offshore și fiecare beneficiar final Uh, al acestor structuri care erau clienți uh, Nordea trebuiau să fie supuși investigației. Și un uh, dosar putea să aibă 100 până la 1000 de pagini. Deci cu corespondența de-a lungul anilor între client și Nordea, incluzând uh, uh, documente care să ateste sursa fondurilor, uh, o corelări dacă tranzacțiile respective au fost făcute așa cum era descris în documentele de înființare a structurii offshore. Asta a implicat vreo 25 de ofițeri de conformitate 45 de luni uh, o activitate uh, continuă pentru a încerca să stabilim acest lucru. Uh, ne-am angajat să investigăm într-o a doua etapă toate structurile offshore din Luxemburg dintr-un punct de vedere al fiscalității și spălării banilor. Activele Uh, avea o pondere de 2%, uh, aproape 200 de milioane de euro și aceste active uh, activele băncii Nordea sunt de 300 de miliarde. Foarte clar am o rugăminte pentru a înțelege mai bine dimensiunea Nordea, nu a furnizat nimic în scris. Dacă ne puteți trimite în scris inițiativele pe care le-ați luat, n-ar fi de mare folos. Acum urmează Heidi Hautala pentru verzi. Cheer, um... Mulțumesc, domnule președinte. Suntem aici în calitate de legiuitor, dar și eu vreau să fac o declarație personală. Tatăl meu uh, a fost uh, director de bancă la Nordea structura anterioară 25, timp de 25 de ani. Practic am copilărit uh, cu Nordea. Um, și întrebarea mea este ați uh, Uh, pierdut și alți clienți uh, din cei 11 milioane de clienți în afară de mine din cauza uh, reputației pătate uh, pe care o aveți uh, față în ochii societății. Este regretabil, așa cum a spus președintele, că nu ați răspuns la întrebările înscris care v-au fost adresate de către comisie. Ne așteptăm ca aceste răspunsuri înscris să vină uh, rapid. De asemenea, aș dori să știu în ceea ce privește Uh, investigațiile uh, ulterioare care vor avea loc. Când veți ancheta și publica rezultatele în legătură cu modul în care au funcționat filialele din Elveția și Isle of Man, acestea lipsesc în continuare. De asemenea, aș dori să știu de ce raportul intern dă vina uh, numai pe uh, angajații pe plan intern uh, din Luxemburg în legătură cu felul în care au gestionat baza de clienți și de ce diviziile de conformitate și de risc operațional care au responsabilitate în acest sens nu au fost trase la răspundere. Înțeleg că domnul Brau va apărea în fața Comitetului de Etică pentru a vedea uh, cum au fost uh, respectate obligațiile de due diligence. Uh, vreau să mă refer și la întrebările puse de alți colegi, în special domnul Cofut, co-raportorul, în legătură cu alți furnizori de servicii corporate. Când o să publicați lista acestor furnizori de servicii corporate Uh, în afară de Mossack uh, Fonseca, care sunt în uh, incidența de competență a acestei comisii. Mulțumesc. Câteva întrebări justificate pentru Nordea. Cine începe? Ecvan. Mulțumesc ca să încep. În primul rând îmi pare foarte rău să aud că un deputat a părăsit relația cu Nordea. E un lucru trist de auzit. Cred că am spus că nu există nimic mai important decât uh, abordarea acelor chestiuni ce țin de conformitate și care uh, duc, bineînțeles, la satisfacerea nevoilor clienților. Mulțumirea clienților este foarte importantă pentru noi. Datele arată că numărul clienților privați a crescut în acest interval. Există, prin urmare, clienți care au plecat, dar există, de asemenea, un număr considerabil de clienți care s-au alăturat băncii. E vorba atât de clienți particulari cât și de clienți la nivelul societăților comerciale. Când vine vorba de Elveția și de uh, operațiunile bancare private, uh, Elveția a făcut parte din uh, procedurile relevante care fac obiectul acestei anchete. Filiala din Isle of Man a fost vândută în 2010. Mulțumesc, domnule Elderfield. Foarte succint. Domnule președinte, în ceea ce privește serviciile pe care le oferim întreprinderilor, cred că spuneam că în, timp, în uh, departamentul fiscal facem verificările necesare pe care le desfășurăm prin intermediul filialei din Luxemburg. Nu e pentru a spune că Mossack Fonseca sunt răi și că consultanții noștri fiscali sunt buni. Care e problema? Problema e că structura e mult prea complexă După cum spuneam mai devreme, e important să se tragă la răspundere cadrele um, superioare, trebuie să existe așadar consecință pentru aceștia și noi luăm în serios conformitatea. Actualul nostru director executiv se concentrează foarte mult asupra impunerii unor standarde foarte dure de conformitate pentru marile investiții, de pildă, în urmă cu câțiva ani, poate doar câteva sute de oameni ar fi lucrat asupra prevenirii spălării banilor, în timp ce acum sunt mii de persoane. Ne-am îmbunătățit standardele în acest sens, informațiile, cooperarea cu guvernele, monitorizarea tranzacțiilor, asigurarea calității. Există, prin urmare, un angajament serios menit să îmbunătățească standardele băncii. Mulțumesc. Daunele de imagine sunt uh, considerabile în nordul Europei, uh, mult mai ample decât în alte părți ale Europei. Domnul Sten. Mulțumesc. Doream să adaug în ceea ce privește răspunderea internă și ce s-a spus în acest sens. Vorbeați deja de sancțiunile interne, pe lângă acestea am adresat critici dure Comitetului Executiv al Băncii Nordea din Luxemburg, în urma investigațiilor pe care le-am făcut și despre care am scris în raport, au reieșit, a reieșit foarte clar că și managementul și Consiliul Director al băncii poartă răspunderea în acest sens. Mulțumesc, mulțumesc. Urmează domnul Christensen. Vă rog. Da, am o întrebare pentru Nordea, pentru că, din câte am înțeles, aceste afaceri offshore reprezintă o cotă mică a afacerilor dumneavoastră. E un lucru pe care l-am auzit și de la alte bănci care spun um, nu prea interacționăm uh, pe offshore, ci banii ne vin din altă parte. Dar de ce continuați atunci? Dacă e nesemnificativ pentru dumneavoastră, de ce continuați? Uh, și nu aud că spuneți astăzi că veți înceta, veți înceta pur și simplu cooperarea cu Mossack Fonseca. De ce așadar continuați dacă e o parte atât de mică a activității dumneavoastră? Dacă îmi permiteți, îi dau cuvântul înainte domnului Riso, după care eh, dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să adaug că eh, informațiile sunt disponibile și, din câte am înțeles, membrii comisiei nu au avut timpul necesar pentru a parcurge aceste informații, dar doream să fiu foarte clar. Există structuri și există discuții privind structurile guvernamentale în acest raport. Încă o dată doream să fac trimitere la acesta pentru că ar putea să fie importante pentru a înțelege situația. Pornesc de la premiza că ne veți pune la dispoziție aceste documente, așa cum a cerut pe bună dreptate colegul Hautelam doreați să completați un pic intervenția domnului Christensen. Foarte rapid, domnule președinte, pentru a fi expliciți, nu spunem că încetăm activitatea doar cu Mossack Fonseca, ci spunem că implementăm standarde mult mai riguroase privind uh, combaterea spălării banilor, implicăm standarde din FATCA și implic, uh, punem în aplicare niște standarde mult mai uh, riguroase în ceea ce privește verificările necesare. În urma acestor operațiuni am renunțat la 110 clienți și vom avea, prin urmare, un număr mai redus de clienți offshore. Însă, după cum afirmă Comisia Internațională de Jurnalism de Investigație, structurile offshore pot fi legale, pot fi acceptabile. Dacă există, prin urmare, clienți care doresc să recurgă la acestea, îi vom sprijini. Ideea e să găsim o uh, soluție judicioasă care să respecte normele uh, privind directiva pentru combaterea spălării banilor. Urmează Marcus Prețel pentru ENF. Înainte de toate, doresc să ne întrebe domnul Christensen dacă a găsit uh, indicații că din sursele offshore provin de pildă și uh, fluxuri monetare care um, au fost direcționate spre partide, partide din Europa. În continuare, sunt al treilea care încearcă să afle mai multe informații. Ați dat câteva cifre. La Luxemburg ați spus că aveți mai puțin de uh, 1000 de clienți. Dacă vorbim uh, de clienții offshore, spuneți că vorbim de 0,005% din clienții dumneavoastră, sunt cifrele pe care le-ați dat dumneavoastră. Și spuneți că în total e vorba de 200 de milioane de euro, nici măcar un milion de euro pe client, prin urmare. Așa a spus un coleg german cunoscut al dumneavoastră că sunt uh, bagatele. În același timp, renunțați uh, spuneți că nu puteți renunța la personal pentru că aveți uh, atât de mult de făcut la departamentul de, confirmare, de conformitate. Nu ar fi mai bine să renunțați pur și simplu la departamentul offshore? Iată, încă o dată întrebarea. E adevărat că pe client offshore gestionați doar câteva sute de mii de euro? Și vă rog explicați-ne modelul de afaceri. Uh, ce câștigați de fapt sau ce ați câștigat în trecut în Luxemburg prin afacerile offshore și de ce s-a meritat. Mulțumesc. Cine răspunde, vă rog? Domnul Christensen înainte de toate. După care domnul Elderfield. Voi fi foarte succint. Întrebarea era dacă avem dovezi că au ajuns bani la politicieni din Uniunea Europeană. Nu din câte știu eu. Dar se poate, se prea poate. Va trebui să discutăm și cu băncile rusești despre acest lucru. Domnule Elderfield, în ceea ce privește activitatea din Luxemburg, acolo se desfășoară activități bancare internaționale servicii de administrare de fonduri, deschiderea de conturi de economii și de împrumut și așa mai departe. Numărul conturilor offshore a fost peste 1200 a scăzut apoi după 2 ani, numărul va scădea și mai mult în viitor. Dar trebuie să știm un lucru clar, și anume că ICIJ uh, spune că uh, conturile offshore pot fi legitime. Avem clienți cu conturi offshore legitime și încercăm uh, să le diferențiem pe cele care sunt legitime de cele care prezintă riscuri de spălare de bani. Ecval. Domnul Ecval, foarte pe scurt aș dori să completez și eu răspunsul la întrebare. Sper că mesajul nostru a fost clar și anume că ne concentrăm pe conformarea fiscală, pe combaterea spălării banilor și pe asigurarea că putem desfășura tranzacții conforme cu fiecare client în parte. Nu vreau să dau dovadă de respect spunând că astea sunt nimicuri, bagatele. Avem 11 milioane de clienți. Uh, și fiecare important este mic în felul său. Bine, unii un pic mai mari decât alții, dar uh, oricum uh, ne tratăm uh, toți clienții la fel. Da, trebuie să ne lămuriți un pic uh, aceste date, poate ni le puteți furniza în scris, pentru că Luxemburg este un sediu și din alte motive, nu din cauza firmelor offshore, ci și din cauza um, dispozițiilor fiscale. Urmează Thomas Mann. Mulțumesc, am o întrebare pentru domnul Elderfield. Doar din noiembrie 2016 în, uh, sunteți în această companie ca șef al departamentului de conformitate, nu puteți vedea tot ce se întâmplă, însă purtați o răspundere considerabilă pentru că și etica intră aici ca totul să funcționeze în regulă. La, 2016, la începutul anului 2016, șeful dumneavoastră spunea că există doar câteva contacte comerciale cu Mossack uh, și nu ar putea fi acuzate cum că um, ar ține de evaziunea fiscală. Se pare însă că în raportul, în ancheta efectuată s-a găsit că există peste 11.000 de tranzacții care pot fi puse în legătură cu peste 400 din clienții dumneavoastră. Cifrele pe care le-a spus uh, sunt într-adevăr pertinente. Aveți 11 milioane de clienți, 25 de mii de clienți au părăsit uh, uh, banca. Uh, ați putea spune că sunt puțini, dar există diferențe calitative între clienți. Ce măsuri puteți lua în ceea ce privește guvernanța corporativă? Ați vorbit de noi standarde, de noua abordare globală, am preluat această idee. Uh, sau la controlul spălării de bani doriți să uh, introduceți o standardizare ce deosebește conceptul dumneavoastră și structura dumneavoastră de guvernanța de până acum, care nu prea a funcționat? Și cum stați cu comunicarea cu angajații, uh, prevenirea unor comportamente nepotrivite? Există o instruire activă în acest sens? Și ultima uh, întrebare, există un cod deontologic la dumneavoastră pe care doresc să-l să puneți în aplicare în ceea ce privește atât personalul cât și felul în care se, se desfășoară activitatea comercială a băncii? Mulțumesc, Thomas Mann. Dau cuvântul înapoi reprezentanților băncii Nordea. Înainte însă de a trece la răspunsuri, mai am, uh, îl mai am pe Ole Ludvigson pentru SID. Și domnule Lucă, v-ați înscris la cuvânt uh, și pentru această rundă, nu doar pentru următoarea. Atunci urmează doamna Jolie și doamna Gomes, cele două vicepreședinte, președinte, după care lista noastră s-a închisă. Mulțumesc foarte mult. Raportul publicat în luna iulie anul trecut uh, a adus uh, o autocritică cu privire la practicile AML și cred că trebuie să recunoaștem meritul conducerii de la vremea respectivă că a recunoscut în public uh, că au existat neajunsuri semnificative în ceea ce privește AML în operațiunile din Luxemburg. Inițial era vorba despre prevederile de Know Your Customer, uh, procedurile de due diligence, procedurile de monitorizare a tranzacțiilor și aceste activități au fost destul de criticate. Recunosc uh, faptul că banca a admis în mod transparent în raportul din iulie că au existat neajunsuri și au existat și sancțiuni. Am avut uh, mai multe serii de traininguri pe tema combaterii spălării banilor Colegii din uh, prima linie înțeleg acum de ce trebuie să facă aceste demersuri de Know Your Customer. Uneori, uh, în unele cazuri, e greu să-și dea seama care sunt uh, sursele banilor, care este mm, substanța corporativă deci nu putem să avem o abordare doar bazată pe reguli. Nu funcționează așa. Trebuie să avem o abordare bazată pe conduită. Nu este vorba despre ceea ce poți face și despre ceea ce ar trebui să faci și asta ține de uh, compliance, uh, ține de management, uh, ține de faptul că trebuie dat tonul de la vârf, ține de faptul că este nevoie de coduri de conduită și de ontologice mai stricte. Angajații trebuie să știe că trebuie să respecte regulile, dar trebuie să știe și care este conduita pe care trebuie să o adopte și asta facem acum la Nordea Bank. Domnule Rise, aveți cuvântul? <coughs> Foarte bine. Îi dau cuvântul lui Ole Ludvigson. ordet, herr ordförande. Och, eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să vă spun că mă bucur că sunteți alături de noi eh, la această audiere. Poate că repet ceea ce au spus și alți colegi, însă conexiunea cu Panama Papers eh, a fost pe larg mediatizată și presa spune că cooperarea cu Mossack Fonseca trebuia să înceteze imediat și să vă schimbați politica. Ați făcut deja schimbări majore din 2009 încoace, dar în mai 2010 ați avut uh, contacte cu Mossack Fonseca potrivit uh, procesului verbal uh, al reuniunii, ați spus că atmosfera a fost foarte bună și că așteptați cu interes să continuați colaborarea pe viitor. Au mai existat și alte întâlniri la sediul Nordea din Luxemburg și uh, procesele verbale arată declarații cum că companiile mm, cutie poștală sunt în continuare foarte interesante, mai ales pentru clienții foarte bogați. În iunie 2013, Nordea uh, a comunicat uh, uh, către Mossack Fonseca că vrea să își desfințeze companiile fantomă din Panama în Malta iar uh, comisionul ar fi de 5% plătit către Mossack Fonseca. Dar uh, ideea era că va continua activitatea și în Panama în paralel. Televiziunea suedeză a spus că sunt cam 100 de companii tip cutie poștală pe care Nordea încă le are înregistrate în numele clienților săi, companii care sunt active. Uh, Întrebarea mea este următoarea. Veți raporta clar cum intenționează Nordea să urmărească toate aceste lucruri? Ați spus că în viitor regulile vor fi îmbunătățite, dar cum vor fi uh, urmărite, cum se va asigura respectarea acestora. Și am și o întrebare directă. Ați încetat să mai înființați companii uh, fantomă în paradisuri fiscale sau este o practică uh, care continuă. Eu am lucrat uh, pentru o companie mare din uh, Suedia timp de mulți ani, eram în bordul companiei și nu sunt deloc surprins, de fapt îmi cer scuze, sunt surprins că bordul uh, nu știa ce se întâmplă. Consiliul de administrație trebuie să fie la curent cu toate aceste lucruri. La fel și compania de audit. Cu siguranță trebuie să știe ce se întâmplă. Ar trebui să existe informații care să vină cel puțin o dată pe an în care să spună acest lucru funcționează bine sau acesta mai puțin bine. Au existat discuții în Consiliul de Administrație? Sigur că deciziile consiliului de Administrație sunt confidențiale, dar totuși. Vă rog, răspunsuri scurte pentru că e deja și 20. Au fost destule întrebări. Panama Papers uh, au arătat că în 2009-2010 uh, banca a instituit uh, standarde înalte și coduri de conduită și banca a spus că, deși își dorea să aducă îmbunătățiri, nu și-a atins în totalitate obiectivele și, da, nu a îndeplinit toate standardele. Da, am ieșit din Mossack Fonseca, iar în ceea ce privește Consiliul de Administrație, Analiza juridică a evaluat uh, dispozitivul de supraveghere și a avut o opinie critică. Nordea nu mai folosește companii uh, fantomă, am ieșit din Cayman, am ieșit uh, din Isle of Man, deci ne-am distanțat cumva de trecut. Și în ceea ce privește politica pe mai departe, Departamentul de Compliance trebuie să-și facă treaba. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Rize. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă refer la raportul care spune că bordul din Luxemburg uh, și funcțiile de la Nordea au fost informate și se pare că operațiunile asociate mm, a companiilor offshore um, au legătură cu activitățile din Luxemburg. Deci există niște deficiențe în fluxul de informații și acestea sunt abordate în raportul privind guvernanța companiei. Mulțumesc! Vom primi acest raport și îl vom putea analiza. Mai există încă trei persoane care s-au înscris la procedura intervențiilor spontane. Aș propune, având în vedere că timpul e înaintat, să rezumați. Urmează doamna Eva Jolie după care Ana Gomes și după care Heidi Hautala. Um, I want to make uh, one observation. Vreau să fac în primul rând o observație. Spuneți că ați tras învățămintele și că procedați ca atare. Hoții prinși în flagrant. Ce ar spune Uh, dacă ar auzi că noi am tras învățămintele, s-ar uh, perfecționa? Ce s-a întâmplat cu infracțiunile care au fost cât se poate de clar explicate uh, publicului în cazul Nordea. Ce sancțiuni au uh, fost uh, impuse? nu vrem un astfel de discurs, am tras învățămintele și ne comportăm ca atare. Vrem uh, sancțiuni uh, pentru ca uh, astfel de structuri offshore care uh, au uh, privat uh, țările din nord de veniturile uh, fiscale să fie pedepsite dacă ar fi o anchetă penală și dacă ați fi complici la evaziune fiscală, ați fi responsabil pentru banii pe care statul i-a pierdut. Deci este o temă foarte importantă pentru dumneavoastră. Și Uh, faptul că departamentul de conformitate a scăzut ca personal de la 2000 la 1000, asta nu e atât de important. E nevoie de sancțiuni și vreau să-i spun uh, lui Bion Rise să-i întreb nu vă temeți că firma noastră de avocatură își va pierde uh, credibilitatea? Uh, două minute, Ana Gomes. Uh, sindicatul colo was gentleman that established a company. Sindicatul acolo este uh, a uh, înființat o uh, firmă în țările de jos, a cumpărat o altă companie, Victoria Limited, în Malta. Uh, acest domn nu este un uh, oarecare. Este născut în uh, Congo, căsătorit uh, cu fata președintelui Angolei și se întâmplă că este și cetățean danez, pentru că ă, este mama acestuia este daneză. Cum tratați ă, o astfel de persoană ca o persoană ă, expusă politic sau ca un cetățean de rând danez? Cum faceți procedura de due diligence? Aveți o listă oficială de persoane expuse politic, folosiți această listă uh, în uh, procedura due diligence? Și ce faceți, de fapt, atunci când nu sunt activități uh, offshore care spală bani, ci, de fapt, structuri onshore care uh, desfășoară astfel de activități de spălare de bani? În primul rând, uh, vreau să vă întreb dacă ați uh, uh, anchetat acțiunile offshore în filiala din uh, uh, Elveția. Domnule Mannheimer, sunteți, uh, e un privilegiu faptul că vă aflați aici. ne a spus că ați fost uh, implicat în investigația unor uh, fapte de corupție din uh, companii uh, nordice. Vedeți o similaritate uh, Nordea de Sonero și care ar fi sugestia dumneavoastră în legătură cu uh, Uh, refacerea și revenirea la bunele standarde uh, din țările de nord. Da, mulțumesc. Închidem lista celor care intervin înainte de a da răspunde, de răspunsuri. Pe lista informațiilor mele se află și Transparency International și se pare că sunt patru state nordice în frunte, pe lângă statele mici, uh, Suedi, Danimarca și, și Suedia și Finlanda și Norvegia, după care Singapore și țările de jos. Uh, Asta înseamnă așadar că pierderea de încredere este considerabilă, mai ales când aceste țări nordice, aceste standarde nordice, cum spune doamna Hautala, nu sunt respectate. Observația mea, vă rog, domnule Elderfield, începeți. As, as Așa cum am spus de la bun început, știu că lumea se așteaptă să impunem uh, standarde înalte ca bancă nordică și că nu am făcut acest lucru. Și suntem de acord că trebuie să existe o răspundere. Am vorbit despre sancțiuni în ceea ce privește uh, procura, uh, sancțiuni uh, pentru uh, conducerea superioară, este o, o, o zonă de infracționalitate pe care am uh, descoperit-o în investigația noastră și dorim să ne îmbunătățim activitatea pentru clienți și pentru societate și uh, suntem gata să venim aici și să explicăm uh, cum uh, am procedat. Uh, facem uh, un screening al persoanelor expuse uh, politic Uh, folosim uh, două liste, nu pot să mă amintesc care listă este folosită. Uh, sigur, procedura de due diligence se face și în cazul acestor persoane cu și mai multă atenție. Avem obligația de a analiza acest lucru și să raportăm tranzacțiile suspecte autorităților competente. Uh, filiala din Elveția a fost acoperită și inclusă în investigația internă și foarte pe scurt pe această declarație din 2009 în care am spus că ne-am oprit uh, colaborarea cu Mossack uh, Fonseca a fost o neînțelegere a celor comunicate. A fost un nou cod și noi cerințe, dar nu am spus că am încetat orice relație cu Mossack Fonseca. Domnul Lise, mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș putea să răspund la ambele întrebări într-un singur răspuns. Suntem norocoși că avem un sistem juridic care funcționează bine uh, în Uniunea Europeană în ceea ce privește sectorul financiar, că avem reglementări pe care le-am pomenit. Dar uh, pe partea de Uh, procuratură și de anchete penale, avem profesioniști care își fac uh, treaba bine. Uh, știm că în cazul Panama autoritățile de reglementare analizează toate aceste probleme. Deci eu sunt încrezător uh, că lucrurile se află pe radarul uh, în atenția autorităților de reglementare. Din uh, punctul meu de vedere, Andreas, cred că contribuim la transparență și în felul acesta contribuim uh, și uh, la uh, faptul că aceste companii, inclusiv Nordea, își dezvoltă uh, în mai mare măsură controlele interne Uh, și că vor avea o zonă foarte bine reglementată. Există similarități, există și uh, diferențe. Există și lucruri în comun și similaritatea cea mai evidentă uh, este faptul că structurile superioare ale băncii nu explică întotdeauna prea bine uh, modul în care funcționează. Cred că Nordea a explicat uh, uh astăzi mai bine uh, cum uh, încercăm să combinăm rezultatele investigațiilor interne și externe așa cum am procedat uh, vara trecută. Nu știu dacă Andreas dorește să spună ceva în completare. Uh, sunt de acord cu ceea ce ai spus, că există modele, că există similarități. Uh, integritatea este cheie în toate aceste situații pe care uh, le-am anchetat. O lipsă de integritate, mai bine spus sau un control și o guvernanță insuficiente În felul acesta uh, am putut asista la nereguli sistematice și nu la unele individuale. Sigur, există similarități și există uh, un pattern pe care l-am detectat. Din investigațiile noastre putem vedea că acele companii care au fost uh, analizate de mine sunt până la urmă Uh, au uh, fost modele pentru alte uh, companii care au fost implicate în scandaluri. Și acest lucru a fost determinat și de mass media care a jucat un rol pozitiv în acest sens. Vă mulțumesc că am abordat multe întrebări. Nu toate răspunsurile au fost mulțumitoare. Așteptăm răspunsurile în scris, vom continua să insistăm. Ce doream să vă spun înainte de a închide ședința de astăzi este că nu toți cei care au fost invitați au, au dat curs invitației. De pildă, supraveghetorii și asocia- Asociația Bancară din Suedia a refuzat, iar colegul Sven Gigold a rugat să mai ia cuvântul referitor la acest subiect un minut, te rog. Un minut e mai mult decât suficient. Aș dorea pur, pur și simplu să vă comunic că la ora actuală ne aflăm în cadrul acestor anchete unde vedem cum uh, se blochează în mod sistematic uh, investigațiile și nu ar trebui să tolerăm acest lucru. La sala de lectură avem doar vechile documente și puține documente care există sunt uh, Uh, pur și simplu negre, chiar și în ceea ce privește acele documente unde nu e nevoie de aprobarea statelor. Nu am primit răspunsuri în scris pe care avem dreptul să le primim și am văzut cum în cazul uh, unor companii care au participat la um, aceste afaceri nu au participat doar cei răspunzători, ci și cei care astăzi se ocupă de a face curățenie. Iată de ce cred că comisia noastră ar trebui să ceară acelor răspunzători să apară în Malta. Întâlnirea pe care urmează să o organizăm nu am văzut cum Parlamentul Național nu răspunde uh, solicitării noastre de a se întâlni cu colegii europeni. Nu pot accepta ca o persoană expusă din punct de vedere politică din Malta să nu dea curs invitației noastre. Iar în ultimul rând, cred că ar trebui să ne uh, intensificăm ritmul de noi trebuie să cerem și să pretindem ca toți partenerii noștri să dea curs invitațiilor noastre și să livreze materialul la care avem dreptul. Mulțumesc, pot să vă mai spun că am discutat despre asta la ultima întâlnire a coordonatorilor. Vizita în Malta uh, urmează și autoritățile malteze, foștii membri și membri actuali mai au timp la dispoziție până uh, se va organiza această întâlnire. În această după are loc uh, prima noastră misiune de anchetă pentru Londra. Vă mulțumesc pentru disciplină. Președintele are amabilitatea de a le mulțumi și interpreților. Le mulțumește de asemenea tuturor invitațiilor pentru prezentările interesante. Ședința este oficial încheiată. Următoarea audiere este pe 16 uh, martie, luni, aici, la Bruxelles. Vă mulțumesc!